Ok, on va commencer. Bonjour. Bună ziua tuturor, o să începem și vă rog să ne scuzați pentru mica întârziere. O să avem câteva încercări uh, tehnice pentru ca să putem să facem legăturile prin Skype și sper ca totul să se întâmple cât se poate de bine. Primul punct de pe agenda, adoptarea ordinii de zi. Dacă este în regulă pentru dumneavoastră, putem trece la punctul 2. Punctul 2, comunicările președintei. Am adoptat trei rezoluții de urgență la ședința plenară din octombrie. Prima despre situația LGBTI în Uganda, a doua pe codul penal propus pentru Indonezia, a treia pe Egipt. Toate cele trei sunt îngrijorări foarte importante pentru noi în domeniul drepturilor omului și la care trebuie să mai organizăm și o reuniune ulterioară. Aici, în Comisia pentru, Subcomisia pentru Drepturile Omului, vrem să vedem în ce măsură aceste rezoluții pot fi urmărite după aceea de către comisia noastră pe viitor. Nu știu dacă sunt uh, întrebări pe acest subiect. Trecem la punctul 3. Adoptarea proceselor verbale din reuniunilor din 25-26 septembrie și din 8 octombrie. Dacă nu sunt obiecții, procesele verbale sunt adoptate. Trecem la punctul 4, schimbul de opinii cu femeile care apără drepturile mediului, dreptul la teren și drepturile popoarelor indigene în America Latina. Avem aici lângă noi reprezentante din Columbia, Honduras, Guatemala și Mexic. Și este foarte important, aș spune, să vorbim despre drepturile mediului și ale populațiilor indigene din perspectiva femeilor. Pentru mine este o mare plăcere să vă urez bun venit astăzi la comisia noastră. Ne-am angajat în cadrul acestei subcomisii să putem aborda sistematic toate subiectele care sunt priorități pentru Comisia pentru Drepturile Omului cu o preocupare deosebită pentru rolul femeilor, pentru ca să vedem cum pot fi considerate femeile o populație vulnerabilă în legătură cu anumite subiecte, dar și despre felul în care femeile pot fi actori uh, utili și actori activi în uh, aceste teatre. Femeia ca și uh, apărător al drepturilor omului ca personaj activ în această configurație. Cu mare plăcere voi da cuvântul diferitelor invitate. O să încep cu doamna Francesca Nunes, care este reprezentanta europeană a proiectului columbian la Brigada de Pace Internațională. Apoi o voi uh, ruga pe doamna Sandra Calel, care reprezintă Maya din Guatemala, să ia cuvântul. Este membră de asemenea în Vera Pacense Organizaciones Campesinas. Apoi avem pe doamna Nora Ramirez, care este reprezentantă uh, Centrului Național al Lucrătorilor în domeniul agricol din Honduras și apoi doamna Avendanio din partea Brigăzii de Pace Internațională și o reprezintă pe doamna Emily de Wolf, care este membru în consorțio Oaxaca. Oaxaca zice președinta. Și în final uh, o să-i dau cuvântul doamnei Olga Araujo, care este membră în Consiliul de Administrație al Consiliului de Cercetare și al Acțiunii Sociale. Vă mulțumesc foarte mult tuturor pentru că sunteți astăzi aici. O să-i dau cuvântul mai întâi lui Francesca Nunes pentru 5 minute. Vă rog. Bună ziua tuturor și v-aș vrea să mulțumesc în primul rând pentru această invitație adresată nouă, pentru că aceasta este o comisie extrem de uh, importantă pentru noi și pentru rolul pe care îl avem. Considerăm că în cadrul acestei comisii vom putea avea un dialog pentru ca să apărăm după aceea mai bine drepturile femeilor, drepturile omului în Columbia, Honduras, Guatemala și în alte țări și Mexic. Suntem de acord cu îngrijorările care au fost menționate în comunicatul comun din, de acum câteva luni din partea Comisiei uh, Uh, americane a Drepturilor Omului, dar și din partea Comisiei uh, pentru Drepturile Omului din cadrul uh, ONU. Acest comunicat spunea că comunitatea internațională este îngrijorată în fața situației femeilor, în fața situației persoanelor care apără drepturile omului, pentru că drepturile omului între mai și septembrie au fost încălcate din ce în ce mai mult. În acest comunicat se menționează câteva situații specifice, mai ales în ceea ce privește Columbia, care e considerată țara cea mai periculoasă pentru militanții pentru drepturile omului, pe lângă Honduras, Guatemala și Mexic. Se atrage atenția și asupra riscurilor pe care și le asumă cei care apără drepturile de mediu, drepturile la teren. Apărătorii femei au uh, fost deja obiectul unei rezoluții Parlamentului European în ianuarie 2018 în uh, cadrul uh, unui document cu privire la justiția de mediu și drepturi legale și în acest context s-a vorbit despre rolul apărătorilor uh, drepturilor omului care sunt femei cu amenințări sexiste asupra lor, asupra familiilor, familiilor lor, a copiilor, dar, uh, desigur, și alte categorii sunt vizate de aceste discriminări, precum ar fi homosexuali și alții. Se încearcă Totuși, din partea noastră, ca rolurile tradiționale să fie abandonate, iar când vorbim de femei care provin din popoare indigene, există și mai multe cazuri de discriminare. Înainte să dau uh, cazul, uh, cuvântul diferitelor invitate din uh, țările pe care le-am menționat, aș vrea să vă spun că noi suntem la fața locului deja de mai mult timp în aceste țări și noi am constatat că există anumite elemente comune celor patru țări. În primul rând, un nivel foarte mare de asasinate și de atacuri împotriva apărătorilor drepturilor omului și o impunitate la ordinea zilei. După cum ați văzut, anumite crime pot fi elucidate, altele nu. Constatăm de multe ori că cei care înfăptuiesc aceste crime sunt uh, mai degrabă mercenari, dar nu se știe niciodată cine se află în spatele lor. Există mai multe motive structurale pentru violențele despre care vorbim. Suntem în fața unui cerc vicios și nu există nicio garanție că acest uh, cerc se va sparge în curând. În zonele rurale și în zonele izolate, femeile de multe ori nu au acces la justiție și și mai puțin la rețelele de susținere pentru a-și putea uh, continua lupta. Foarte multe agresiuni se întâmplă în periferia multor orașe, în zone rurale, așadar, acolo unde există proiecte de hidroelectricitate, de mm, extracții, proiecte de infrastructură, proiecte turistice, fără consultarea comunităților care sunt afectate apoi de construirea respectivelor uh, proiecte. Vorbim și de investiții, investiții în proiectele de care vorbeam, de multe ori cu bani europeni. Câteodată e vorba de terenuri în care au loc conflicte între diferite grupuri, iar uh, acolo de multe ori e vorba de acapararea bogățiilor. Statul este prezent, dar și societatea civilă și de multe ori avem de-a face și cu o prezență militară. Comunitățile locale denunță starea de fapt și denunță încălcările drepturile omului, dar de multe ori există o conivență între criminalitate și armată. Populațiile locale sunt de multe ori terorizate, sunt uh, victimele unui grup sau al altuia. Vedem o militarizare a teritoriului ceea ce face ca din ce în ce mai mult să se utilizeze violența. Apărătorii drepturilor omului sunt de multe ori penalizați și fac obiectul represaliilor în momentul în care sunt manifestații, manifestații sociale pentru a denunța de obicei proiectele mari de infrastructură. După cum ziceam înainte, aceste proiecte au repercursiuni negative asupra comunităților cu strămutări forțate sau uh, alte probleme precum uh, accesul la apă pentru comunități care este eliminat. Comunitățile sunt deci primele care sunt supuse discriminării. Ceea ce ne îngrijorează cel mai mult este și faptul că avem din ce în ce mai multe campanii de difăimare. Se folosește justiția în mod abuziv, sunt uh, trimiși la închisoare oameni nevinovați și care de obicei sunt apărători ai drepturilor omului. Mai avem și utilizarea unor concepte care stigmatizează uh, pe baza unor stigmatizări de gen în America Latină, dar și în Europa regăsim aceleași stereotipuri. Se consideră că există mișcări feministe și mișcări LGBTI care destabilizează ordinea politică a țării. Sunt penalizate femeile care se află în astfel de situații și acuzația care le se aduce este cea de terorism, când ele de fapt își apără terenurile și când se întâmplă așa, sunt acuzate de faptul că au legături uh, cu forțele armate clandestine, sunt considerate teroriste și sunt uh, trimise la închisoare. Nu e vorba de nimic altceva decât de o intimidare suplimentară, de o încercare de a subjuga întreaga societate unde fiecare din membrii familiei unei astfel de victime este în suferință. Când uh, e să vorbim de programele statale pentru combaterea acestor fenomene, putem spune deja de la început că nu sunt suficiente și nu țin cont de nevoile femeilor. Ele se concentrează pe o viziune individualistă mai degrabă decât pe o viziune colectivă. Bineînțeles că ar exista posibilitatea de a acționa altfel, Cam atât aș fi vrut să spun eu, pentru că mai sunt și alții de vorbit și nu vreau să vă răpesc tot timpul. Mulțumesc! O să dau cuvântul direct acum pentru ca să avem majoritatea timpului pentru prezentări uh, folosit, deci cel cât se poate de eficient. Vreau să dau cuvântul doamnei Sandra Calel din partea Comității Maia. Vă rog! está, está bien. Eh, muy buenas tardes, mi nombre es Sandra. Bună zi. În la... Ziua, sunt Sandra Calel și vin din Guatemala, din regiunea Nord. Sunt uh, trimisă de o organizație a agricultorilor din această zonă să vă vorbesc și este o onoare pentru mine să iau cuvântul aici. Eu sunt o femeie indigenă și vin din partea unei comunități um, care există opoziție, în care am încercat deja să luptăm, am încercat să atragem atenția asupra ceea ce trebuie să suportăm. Strămutări forțate, suntem um, goniți pur și simplu de pe terenurile noastre și suntem acuzați uh, de diverse fapte penale. Ca femeie, de fapt, ești uh, supus unei triple discriminări. Noi, uh, în primul rând, uh, suportăm faptul că suntem femei indigene, ceea ce deja este considerat la noi o ofensă, mai suntem și analfabete, ni se spune, și aceasta creează o dificultate foarte mare pentru femeile ca mine. Însă, în același timp, suntem aici astăzi și știm să apreciem ceea ce dumneavoastră ați făcut pentru a ne oferi spațiul să luăm cuvântul în această subcomisie. În țara noastră a crescut rata omorurilor, criminalizarea, penalizarea și închiderea liderilor noștri, care de obicei sunt femei, a continuat de asemenea și noi uh, vedem din păcate că președintele nostru din Guatemala nu ne susține ci militarizează comunitățile noastre. Am analizat uh, situația în regiunea noastră. Eu vin dintr-o regiune și dintr-o comună în care s-a pus pe picioare un proiect de uh, centrală electrică și foarte multe proiecte miniere sunt în uh, curs. Însă, din cauza că este așa, am fost penalizate. Am spus că, ni s-a spus că suntem uh, nocive pentru comunitatea noastră, pentru că noi ne-am uh, implicat foarte mult pentru mediu, avem o natură foarte bogată, avem păduri foarte bogate și noi suntem popoare indigene, deci noi ne apărăm împotriva tuturor atacurilor uh, care se practică împotriva mediului, împotriva comunităților noastre și câteodată ne apărăm și viața. Foarte mulți au trebuit să-și lase viața în această bătălie. Iar uh, noi, în calitate de popor, suferim din cauza acestor nedreptăți. Și lansăm astfel un apel la adresa dumneavoastră, pentru ca dumneavoastră să transmiteți șefilor de stat și de guverne, tuturor acelor state în care există o, un abuz față de um, bogățiile naturale, unde sunt um, jefuite toate aceste um, bogății, pentru că trebuie să putem să facem ceva, chiar mai ales din partea Europei. De aici, din Europa, se poate miza pe dezvoltare. Însă, înainte de aceasta, trebuie să avem mereu grijă să uh, fie respectate drepturile omului când este pus în aplicare un proiect undeva. E important să ne uităm, să vedem ce se întâmplă cu comunitățile la fața locului. Dacă ne uităm la documente, la rapoarte, rapoartele pe care ni le-au înaintat președinții țărilor noastre, vedem foarte multe cifre goale și foarte multe fapte fără nicio explicație, dar uh, se creează o Uh, nevoie de explicații suplimentare pe care noi încercăm să le dăm. În țara noastră, din păcate, însă nu ne ascultă multă lume. Am încercat să explicăm cum suferim noi și ce înseamnă pentru noi această suferință. Mai ales în nordul țării se suferă cel mai mult, pentru că acolo avem cele mai multe bogății. Acum doi ani, acum două luni, îmi cer scuze, s-a impus o interdicție de ieșire seara. Un, o stingere. Și știm de ce acționează statul așa, pentru că în acea regiune au mai rămas bogății care se pot exploata. Și de aceea se impun măsuri restrictive, iar noi ca popor, noi ca organizație încercăm să uh, atragem atenția asupra acestor fapte, să punem în lumina reflectoarelor toate aceste abuzuri. Există țări care ne-au ajutat și noi am vrea ca automat la astfel de proiecte comunitatea locală să fie întrebată mai întâi, înainte să fie cooptată în așa ceva. Pentru noi ca femei e foarte important pentru că suntem uh, de fapt limitate și în dreptul nostru de femei, ceea ce ne doare foarte tare. Această um, acompaniere trebuie să fie întotdeauna prezentă, pentru că chiar și din 2018, unde avem un raport despre situația femeilor, am uh, tot uh, atras atenția asupra ceea ce se întâmplă și de ce vreau să vă întreb și pe dumneavoastră ce se întâmplă în urma rezoluției pe care ați adoptat-o. Aș vrea să putem discuta după aceea, aș vrea eu să vă lansez această întrebare. Există rezoluția, dar vă întreb ce se întâmplă după aceea cu această rezoluție. Urmează ceva concret? Ce se întâmplă cu această rezoluție. De ce am venit în fața dumneavoastră aici, la Parlamentul European, pentru ca să vă întrebăm concret ce se întâmplă. Acum îi dau cuvântul Norei Ramirez din partea Rural Workers Honduras. Um... Bună ziua, mă numesc Nora Ramirez și lucrez uh, pentru o organizație și anume Uniunea Sindicală Națională a lucrătorilor din mediul rural. Acronimul în limba spaniolă este CNTC. Organizația există din 1985. La fața locului, membrii organizației continuă practic uh, eforturi de peste 300 de ani în a face auzit glasul lucrătorilor din agricultura, fermierilor, a țăranilor. Multe din cele povestite de antevorbitoarele mele eh, sunt valabile și în cazul nostru. Între altele, eh, criminalizarea activității noastre, eh, a activismului nostru. Potentații din țara noastră, în Honduras, acționează similar cu cei din țara vecină Guatemala. avem probleme foarte mari. Cel puțin 6.000 de fermieri, între care uh, aproape jumătate uh, femei, suferă uh, de pe urma unor persecutări, unor citări în fața instanței, doar pentru că doar pentru că au îndrăznit sau îndrăznesc să afirme drepturile. Și așa cădem din lac în puț, din într-o situație rea într-una și mai rea și dintr-o dată codul penal este aplicat împotriva noastră. Nici nu mai putem ieși pe stradă să protestăm în stradă împotriva încălcării drepturilor noastre pentru că imediat suntem uh, parafați ca uh, teroriști, uh, suntem amenințați, amenințate, familiile noastre sunt amenințate. De multe ori Există descinderi în spațiile organizației noastre și suntem chiar amenințați fizic, inclusiv de membrii forțelor armate. Forțele armate, din păcate, nu sunt uh, în, nu patrulează în orașele noastre pentru a ne proteja, ci din potrivă pentru a ne amenința. Deci dacă ieșim în stradă, dacă ne afirmăm drepturile, asta se întâmplă în Cortez, în alte localități din Honduras, oamenii ajung în fața justiției și este o intimidare extrem de importantă, masivă aș spune. De asemenea, se mai observă și um, multe situații în care drepturile omului ar putea fi uh, respectate, dar, uh, din păcate, aplicarea drepturilor omului nu este garantată. Și există și ajutoare, asistență din afară, dar această asistență nu ajunge uh, acolo sau nu, ajunge mereu acolo unde e necesară. Avem și asistență juridică, dar nici ea nu <clears throat> ajunge uh, concret la cei care ar trebui să fie beneficiarii reale, fermierii și fermierele. Majoritatea femeilor despre care vorbesc și care luptă pentru uh, drepturile omului, drepturile fundamentale și drepturile femei în special, uh, majoritatea femeilor este fie ignorată, fie um, reprimată prin uh, ordine de stingere um, și asta ne îngreunează activitatea. Sigur că ne îngreunează și poziția și faptul că organizația noastră are multe, poate prea multe scopuri declarate și suntem activi poate pe prea multe planuri. Asta ne eh, generează o vizibilitate nedorită și suntem persecutate zilnic suntem în principiu atât de limitate încât uh, nici nu mai putem să ne mișcăm liber fără a fi amenințate, criminalizate. Această situație face ca unele dintre noi să uh, fi fugit din țară efectiv, să-și fi părăsit uh, pământurile, familiile, pentru a putea purta mai departe această luptă în exil. Însă organizația noastră nu dorește să renunțe la această luptă, dorește să facă astfel încât țara noastră și pământul nostru să fie al tuturor. Din păcate însă, <clears throat> deja 60% sau chiar mai mult din pământurile noastre sunt deja confiscate sau preluate de alții. Nord-americanii și multe alte națiuni exploatează bogățiile noastre naturale. Dau cuvântul doamnei are acum cuvântul doamna Marsa Izaventaniu din Mexic. Muchas gracias, eh, de la subcomisión. Mulțumesc, eh, doamna președinte a subcomisiei pentru drepturile omului. Emily de Wolf, eh, membra a consorțiului Oaxaca din Mexico, n-a putut să fie prezentă aici și m-a rugat să o reprezint. Vreau să vă uh, descriu pe scurt situația din Oaxaca și uh, Eh, să vă povestesc ce se întâmplă acolo. Acum câțiva ani, eh, orașul Oaxaca a dobândit o notorietate tristă prin agresiunile multiple împotriva activistelor de acolo. În Mexic eh, deja este foarte dificil să te lupți pentru drepturile femeilor, dar în Oaxaca este practic imposibil. Peste cinci activiste și-au pierdut deja viața în acest an Uh, suntem confruntați, confruntate cu foarte multe probleme, între care trei sunt demne de evidențiat. De altfel, au fost deja numite de uh, doamna Nunez la uh, început. Există tot mai multe femei omorâte în stradă. Consorțul Oaxaca a arătat foarte clar că între 2010 și 2018 au existat 27 de omucideri comandate. În total, uh, și în total, uh, uh, fiind vorba de 365 de omoruri violente. Vă dau exemplu doamnei Harkinos, care a fost uh, omorâtă la comandă în februarie 2018 uh, într-un context de impunitate uh, scandaloasă. Nimeni nu a fost până acum condamnat. Soledad Harkin a încercat ca jurnalist investigativ să relateze despre această situație, dar a fost imediat agresată și amenințată masiv constatăm că există o militarizare tot mai importantă care merge paralel cu multe acțiuni economice, activități economice care sunt îndreptate împotriva noastră și care au ca scop exploatarea resurselor naturale. În, se construiesc parcuri eulene, între altele cu investiții și uh, subvenții europene, uh, dar și hidrocentrale și alte obiective economice. În uh, contextul acestor exploatări au fost ucise mai multe persoane. Deci militarizarea este în creștere uh, și se încearcă uh, demontarea unor structuri sociale uh, existente. În Mexic, femeile și copiii se tem să iasă în stradă. Există multiple cazuri de agresiune sexuală împotriva persoanelor indigene, a femeilor indigene în special. De ce? Pentru că există o impunitate uh, în aceste cazuri, uh, în peste jumătate din cazuri nici măcar nu se identifică faptașii și chiar dacă au fost identificați uh, faptașii, pedepsele nu se ajunge la condamnări pentru că se spune, a, pe victima oricum era o activistă. În, ultimii ani, în ultimul an Uh, au existat 11 descinderi uh, ilegale în spațiile organizației noastre, deci descinderi uh, violente neanunțate. Toate apelurile pe care le-am lăsat către forțele de ordine și instituțiile statului au rămas fără eco. Suntem criminalizați inclusiv în mass media digitală și de tip print. Deci, uh, criminalizarea activiștilor și activistelor este uh, cea mai mare problemă. În 2019 au, uh, până acum, în Oaxaca au avut loc multiple arestări arbitrare samavolnice. De multe ori sunt arestați Eh, și persecutați și bărbații care, într-un fel sau altul, asistă activi- activitățile activistelor. și eh, dacă există bărbați care susțin eh, acțiunile activistelor, de multe ori nu sunt doar ei amenințați sau agresați, ci mai ales partenerele lor de viață. Dau exemplul Iolandei Perez Cruz, care uh, a fost o activistă pentru drepturile fermierilor. Acum o lună a luat cuvântul de altfel în această subcomisie. Uh, are un proces de derulare de peste 9 ani. Aceste campanii de delegitimare uh, care este supusă și această doamnă au clar o componentă de gen. Pentru că întotdeauna când sunt uh, numite uh, sau amintite în articole în mass media uh, activistele, întotdeauna se, aceste evocări sunt combinate cu bancuri sexiste, cu cuvinte de ocară din sfera intimă. Deci, situația este cât se poate de gravă. Mulțumesc! Mulțumesc și acum ultima vorbitoare, doamna Olga Araujo, dacă am pronunțat bine toți din Columbia. Muy buenas tardes a todos, a todos. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Doamnelor și domnilor deputați, mă numesc uh, Olga Araujo Casanova uh, și sunt columbiancă. Activitatea mea se concentrează într-o regiune în care este activă organizația pe care o reprezint, Nomadesc se numește, care e activă în patru departamente din sud-vestul Columbiei. De ce amintesc în mod specific aceste patru departamente? Pentru că ele reprezintă o, o regiune cu un specific anume în Columbia, și anume populația principală este cea indigenă uh, și afrocolumbiană. Deci populația majoritară este indigenă și afrocolumbiană. Și astfel, regiunea noastră este o regiune în care legăturile sociale sunt foarte puternice, unde există foarte multe activități și activități sociale, proteste sociale și unde există, evident, activități masive de reprimare acestor, acestei țesături sociale. Vreau să exemplific uh, cazul populației de Buenaventura și din nordul orașului Cauca. Uh, aici uh, locuiesc comunități indigene și comunități de culoare. Locuiesc la oaltă în această zonă, în această regiune. În nordul orașului Cauca, dar este valabil și pentru alte comunități. În, în nordul uh, regiunii Cauca, situația este și mai specifică pentru că persecutările uh, și o, uciderile la comandă a activiștilor, activistelor au cu totul, ardene, cu, alt, cu totul altă ordine de mărime. Uh, aceste omoruri, omucideri au loc în mod regulat și a existat o vreme la care credeam, în care credeam că totuși asta ține acum de domeniul uh, trecutului. Știți că am avut foarte multe organizații paramilitare, în special între 1989 și 2002, și <clears throat> mm, noi am crezut că toate acele agresiuni uh, țineau de activitatea paramilitară. Uh, apoi a fost încheiat un acord de pace între principala forță rebelă, militantă și guvernul statul colombian și am crezut că acele condiții premise care generau violența fizică nu mai, nu mai existau și că astfel ar urma o perioadă lipsită de violențe. Totuși am fost extrem de deziluționat și dezamăgiți să constatăm că acest lucru nu este așa. Există un raport al Națiunilor Unite Uh, publicat uh, recent luna trecută, care, care admite că până acum câteva luni uh, aceasta a fost într-adevăr realitatea. Deci chiar și Națiunile Unite recunosc acest lucru. <clears throat> pentru noi, un activist pentru drepturile omului este un activist pentru drepturile comunităților în raportul despre care vă vorbeam se, se vorbește despre uciderea a 72 de membri uh, ai uh, autorităților uh, indigene. Este vorba însă până la urmă de persoane care se implică, s-au implicat pentru binele comunităților din care făceau parte. 11 din aceste 72 de persoane au fost chiar liderii comunităților respective. Uh, vă dați seama că este, uh, este o, o situație cu consecințe dintre cele mai grave pentru noi și pentru noi femei în special. Au existat și evoluții mai uh, pozitive. Suntem mai bine reprezentate în societate, există niște drepturi de participative importante pentru femei, dar important este ca aceste drepturi consacrate pe hârtie să fie real aplicate în uh, nordul uh, regiunii Oaxaca uh, s-au prezentat mai recent mai multe candidate pentru diferite posturi în consiliile locale, în, pentru diferite um, funcții și demnități um, publice, între, cele, între ele candidate pe, la postul de primar, la postul de consilier local. Și-au încercat norocul, dar nu s-au putut impune pentru că nu exista niciun fel de situație, eh, niciun fel de garanție că um, eh, ar, ar putea exista o campanie electorală echitabilă uh, din care să iasă tefere aceste femei. Cea mai, recentă, cel mai recent caz de ucidere este al unei activiste care și-a lăsat viața acum o lună. Deci, <clears throat> practic, nu putem să valorificăm acele drepturi care ne sunt uh, consacrate pe hârtie. Uh, nu putem să ne implicăm pentru uh, drepturile comunităților noastre. Buneventura este un alt caz. Buenaventura este motorul principal al economiei columbiene. Peste 65% din mărfurile realizate în Columbia traversează acest nod important, nod comercial. Este de altfel și o poartă importantă de pătrundere în uh, Columbia și în America Latină. Este cel mai mare port al Columbiei. Așadar, comerțul este foarte important, dar în Buenaventura, de pildă, o problemă majoră uh, e reprezentată de uh, lipsa apei potabile. Există întregi cartiere fără acces la apă potabilă potabilă. Uh, noi, ca organizație nomadesc, am solicitat implementarea de urgență și prioritarea a cinci măsuri. În februarie, când au avut loc acele uh, uh, ucideri masive ale femeilor de culoare din Oaca, dar uh, au, au fost semnalate și cazuri de omor în rândul unor activiste și în sudul țării. Și după ce au fost uh, formulate niște ultimatumuri de către autoritățile publice ca uh, femeile indigene și activistele să uh, părăsească anumite o regiune, situația s-a agravat. Ni s-a spus de altfel foarte clar că nu va exista niciun sprijin din partea autorităților pentru a elucida cazurile de omor în rândul activistelor. De aceea noi lansăm aici un apel, un, un SOS, uh, un apel la trezirea comunității globale, solicitând ca uh, comunitatea globală să ne sprijine în demersurile noastre. Și în cele din urmă, dacă îmi permiteți încă un aspect – am putea să ilustrăm uh, situația prezentă cu foarte multe, cu nenumărate cazuri. Totuși vreau să menționez un caz, să scot în evidență un caz din 2 uh, august 2019. Domnul Las Brand, sper că am pronunțat bine numele, vă rog să-mi uh, iertați dacă nu este așa, Uh, un reprezentant, uh, adjunctul reprezentanței UE uh, în țara noastră și-a format o imagine proprie în legătură cu situația din Buenaventura, în special din Isla de la Paz. În Isla de la Paz este în desfășurare un proiect de extindere a portului, portului comercial reprezentantul Uniunii Europene a putut uh, să se convingă personal de lipsa de uh, apă potabilă, de uh, precaritatea situației, de extinderea fără niciun fel de scrupule a teritoriului și terenurile pe care se întinde portul. Deci, e foarte important ca Uniunea Europeană, alți actori care investigează aceasta, se decomentează la Um, fața locului să cunoască rezoluția 550, de pildă, care spune foarte clar că populațiile indigene și comunitățile indigene au, au a, uh, a, uh, dreptul de a fi consultate și a, uh, de a participa la proiectele care vizează dezvoltarea a, regiunilor în care a, trăiesc. Deci trebuie ca această a, rezoluție să fie cunoscută și aplicată. Și trebuie ca și acest Parlament să fie interesat de uh, situația din această țară. Vă mulțumesc pentru toate aceste mărturii. Am foarte multe întrebări, însă am să le dau cuvântul colegilor întâi de la PP, Izabel Isler. Bună ziua și uh, vă mulțumesc foarte mult pentru aceste mărturii atât de clare. Dacă ne gândim uh, la realitățile de, pe, de la fața locului, sunt cu atât mai tulburătoare. Toată lumea de față cred că este de acord. Trebuie să apărăm drepturile omului peste tot, oriunde sunt încălcate. Cu atât mai mult cu cât uh, e vorba despre femei, da, am să zic acest lucru, e vorba despre femei care adesea sunt cele mai vulnerabile într-o societate. Când vă, să vă ascult și când aud ce faceți, mărturisesc că sunt impresionată și încă o dată vă mulțumesc pentru tot ce faceți. Problemele pe care ni le-ați descris sunt, așa cum s-a spus și la început, sunt uh, întâlnite în foarte multe țări din America Latină. Nu se traduce? Atunci continui. În orice caz, cred că ar fi bine ca Uniunea Europeană și Parlamentul European să colaboreze și să coopereze mai îndeaproape. Vreau să vă pun câteva întrebări. Ce măsuri, ce acțiuni credeți că ar putea să ia Parlamentul European, Uniunea Europeană, la nivel de dialog sau de alte modalități de cooperare. Ce modalități credeți că ar fi eficiente? Ce am putea face astfel încât să vă ajutăm, astfel încât să convingem că aceste legi discriminatorii trebuie să fie abolite sau modificate? Aveți uh, oare posibilitate să beneficiați de sprijin local, de ajutoare sau ajutoare de stat? Apoi, ați vorbit despre impunitate. Ce credeți că ar putea să facă în acest sens Parlamentul și Uniunea Europeană? Și apoi, ați mai vorbit despre un război comunicațional, o dezinformare, dacă am înțeles eu bine. Ce credeți că am putea face ca să vă ajutăm în acest sens, astfel încât uh, comunicarea și informarea de pe acum înainte să fie unele corecte. Și încă o dată mulțumesc! Mulțumesc, Isabel Santos! Uh, mulțumesc, doamnă președinte! O să vorbesc în portugheză, dacă e nevoie de căști, vă rog să le luați. Permiteți-mi, vă rog, să-mi uh, adresez uh, bun venitul uh, acestor femei care astăzi sunt în fața noastră, care au venit cu curaj în Parlamentul European pentru ca să mobilizeze opinia publică internațională, pentru a mobiliza voința politică internațională, pentru a schimba situația comunităților din care fac parte, dar și pentru ca noi toți să participăm la ceva uh, care ne interesează în momentul de față în mod deosebit, care este apărarea um, mediului înconjurător, apărarea pământului nostru, apărarea um, condiției noastre pe acest pământ a vieții până la urmă, a umanității. Aș dori să le mulțumesc pentru rolul pe care îl joacă, pentru curajul lor, pentru că ele apără prin modul lor de viață, foarte aproape de pământ, de natură și uh, prin respect față de natură, ele apără calitatea vieții a noastre a tuturor și ne apără dreptul nostru la viață. Am auzit că sunt uh, ținta diferitelor uh, acuze. Foarte mulți militanți în uh, domeniul drepturilor omului sunt astăzi sub mare presiune și suferă represalii foarte mari peste tot în lume. E evident că atunci când vorbim despre femei, aceste represalii sunt și mai mari, pentru că deja capătă o nouă dimensiune și o nouă um, putere Știm că în mediile cele mai defavorizate în care femeile sunt supuse violențelor, există conflicte tot timpul și femeile sunt tot timpul cele care plătesc prețul cel mai mare. Ba plătesc chiar mai mult dacă deschid gura, dacă își fac vocea auzită și dacă se luptă pentru drepturile lor. Acesta este cazul multor femei care au vorbit azi aici, dar și a altora. Acum câteva zile o femeie a murit uh, în cadrul unei acțiuni de la apărarea drepturilor omului în Columbia, unde au fost omorâte 5 persoane. În America Latină e o situație foarte dificilă, creșterea violenței este enormă, iar omorurile au crescut semnificativ, ceea ce se vede prin toate rapoartele pe care le auzim. Ceea ce putem face noi cred eu, în acest loc este să susținem organizațiile non-guvernamentale din țările din care proveniți, să capacităm uh, comunitățile, să capacităm aceste femei care acționează. Trebuie să le dăm mai multă putere, să le dăm mai multe mijloace pentru ca să se poată apăra. Trebuie să transformăm aceste comunități, aceste grupuri de femei în grupuri mai reziliente față de presiunea la care sunt supuse. Aceasta mi se pare evident și o primă măsură și una din primele măsuri de asemenea pe care am putea să le luăm. Însă punctul pe care vreau să-l subliniez merge în direcția întrebării pe care a pus-o aici colega mea Izabel, are legătură cu impunitatea, pentru că senzația pe care o am și aș vrea să vă dați părerea despre acest subiect, este că în aceste comunități sentimentul de impunitate alimentează crimele, alimentează senzația că făptașii și cei care perpetuează aceste tipuri de mm, violență au putere nemărginită, pot face tot ce vor, pentru că niciodată oricum nu vor plăti pentru crimele pe care le comit. Multe din femeile de care vorbim au dificultăți să vină în fața justiției, să-și spună părerea. Chiar să aibă acces la poliție câteodată e o provocare, la organele judiciare. Și eu aș vrea să-mi spuneți mai multe despre acest uh, subiect, despre dificultățile pe care le au femeile să acceseze justiția și să se facă auzite de către justiție, să apere drepturile femeilor, pentru ca să putem după aceea să evaluăm mai bine care este ajutorul pe care vi-l putem da. Mulțumesc! Mulțumesc, Irina! Thank you. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult și vreau să le mulțumesc uh, vorbitoarelor. Sunt uh, și eu de părere că ceea ce faceți este un act absolut curajos. Ce constat însă, din ce am auzit, este că avem de-a face cu un tipar. Cam toate țările din America Latină, unde ne uităm, vedem că popoarele indigene sunt luate la țintă, în special femeile. Și asta indiferent cine este la putere. Am văzut exact același tipar, nu doar în țările dumneavoastră, ci și în Brazilia și în Venezuela. Recent am vorbit cu liderii indigeni de acolo și am constatat exact același tipar. Mie mi se pare că în spatele uh, acestui tipar nu stau neapărat guvernele, ci interesele economice. Industria minieră, în mod clar, își dorește materii prime, în special minereurile care se găsesc uh, în zonele care de obicei sunt locuite de comunitățile indigene. Iar uh, comunitățile indigene se luptă să apere mediul înconjurător împotriva acestui tip de exploatare. Doamna Calel a vorbit despre rolul sectorului privat, deci cred că asta este buba. Aceste companii miniere care exploatează în zonele respective resursele. Și sigur, sunt și uh, țări europene care convingă guvernele acestor țări să le faciliteze operațiunile lor, cum reprimând opoziția. Ce putem face noi pentru a exercita presiunea asupra acestor companii? Mă interesează în mod deosebit uh, responsabilitatea lanțului de aprovizionare despre care noi am vorbit aici în Parlamentul European. În general, responsabilitatea corporativă, pentru că vrem să ne asigurăm că produsele pe care noi le consumăm aici în Europa nu au fost produse cu prețul sângelui popoarelor indigene din țările dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc acum de la ID Heidi Hautala. Mulțumesc foarte mult și eu vreau să îmi exprim respectul pentru munca curajoasă pe care o faceți în regiunile dumneavoastră. După ce v-am ascultat, încă o dată, este clar că avem nevoie de o abordare specială pentru situația femeilor militante. Acum uh, Finlanda este la președinția Consiliului Rota- președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene și ministrul um, extern a ținut un seminar în contextul uh, reuniunii ministrilor de externe de la Helsinki la sfârșitul lui august, în care au fost invitate activistele pentru a vorbi cu miniștrii de externe ai Uniunii Europene și cu toții au fost de acord că este necesar ca guvernele, parlamentele, instituțiile Uniunii Europene, inclusiv noi aici, și societatea civilă să conlucreze pentru a găsi cele mai bune modalități de a vă sprijini, de a sprijini activitatea activistelor pentru drepturile omului. Maria Teresa Rivera din uh, Salvador a fost uh, invitată acolo. Uh, ea fusese condamnată pentru avort și a fost acuzată de crimă avort spontan. Dar, sigur, asta e o problemă pe care trebuie să discutăm într-un alt context. Însă, așa cum a spus uh, adineauri Irina, ar trebui să examinăm cu mare atenție companiile care acționează în uh, aceste zone, fie că se ocupă de minerit, de agricultură sau de exploatarea masei lemnoase. Aș vrea să vedem care sunt legăturile dintre companiile europene și decidenții din țările dumneavoastră. Pentru că uneori uh, modul de operare este cam același. Elitele locale se aliniază cu interesele marilor corporații pentru a obține și ele o cotă parte din profit. E un mecanism pe care l-am văzut uh, și în altă parte. Sunt complet de acord cu Irina. În această subcomisie trebuie să vedem cum putem trage la răspundere companiile europene pentru încălcările drepturilor omului și pentru distrugerea mediului acolo unde locuiesc popoarele indigene. Am uh, câteva cazuri concrete care mă interesează și vreau să vă întreb. Am uh, urmărit uh, cazul din Honduras, barajul de la Aquațarca, după asasinarea lui Berta Caceres. Vreau să vă întreb dacă s-au mai întâmplat ceva între timp, pentru că pentru mine a fost o lecție, anume că uneori și agențiile de dezvoltare sunt complice la situații în care nu protejează realmente drepturile oamenilor din zonă, indigenilor și mi s-a părut că e foarte bine că olandezii și finlandezii și-au retras sprijinul pentru acest proiect de dezvoltare a zonei. Și a doua întrebare se referă la Oaxaca, pentru că de ani de zile am urmărit un caz care a fost uh, și în atenția Parlamentului European. Betty Carino și Iuri Niacola, prinse în ambuscadă și asasinate. De mai multe ori am mers împreună cu alți europarlamentari la Oaxaca pentru a încerca să îi uh, prindem pe agresorii, pe cei responsabili de aceste crime oribile. Însă ni s-a spus uh, că este foarte greu să se facă dreptate în cazul acestor crime. Mă întreb dacă după 10 ani uh, lumea își mai amintește de acest caz. Vă asigur că Finlanda și Mexic vor ține o comemorare pentru cea de-a 10-a al 10-lea an care trece de la asasinarea acestor două activiste cunoscute. Mulțumim, Maria Rodriguez. Gracias. Eh, bueno... Mulțumesc foarte mult. Vreau să vă asigur de tot uh, respectul și aprecierea mea pe toate cele cinci uh, invitate. Le salut și aș încuraja Parlamentul să dea dovadă de mai multă hotărâre. Trebuie să le ajutăm pe femeile care au căzut prada acestor atacuri. După cum am auzit, ele sunt discriminate anume pentru că sunt femei și apoi pentru că apără drepturile omului. Am câteva întrebări. Întrebări legate de apărare și protecție și de diversele modalități în care au loc aceste atacuri. Ați spus că majoritatea militanților, activiștilor pentru drepturile omului sunt femei, deci soții, fiice. Aș vrea să îmi spuneți cum reușiți dumneavoastră să faceți față acestei situații. Și apoi vreau să știu dacă bărbații chiar vă iau apărarea, dacă soții voștri, copiii voștri, fiii vă sprijină. În al doilea rând, în ce privește accesul la justiție? Concret, aș vrea să știu care sunt obstacolele care împiedică accesul în justiție. Și aș vrea să știu cum are loc efectiv această încălcare a drepturilor de a, a te adresa justiției. În al treilea rând, în uh, protocoalele internaționale referitoare la drepturile la activiștii pentru drepturile omului, cum am putea să punem un accent mai bun pe excluderea motivată de, de gen sau de sex. Și, în fine, aș uh, dori să-mi spuneți, acum, sigur, obligația de bază a unei uh, societăți este să-și apere cetățenii, iar comunitatea internațională are o obligație similară. Ce credeți că lipsește? delegațiile ONU și delegația Uniunii Europene în țările dumneavoastră, ce ar putea face în plus? Care sunt relațiile cu aceste delegații și cum le putem îmbunătăți pentru a vă oferi mai mult ajutor? Și dacă mai aveți timp, puteți să ne spuneți câte ceva despre acordul de pace din Columbia. Cred că are cele mai multe clauze referitoare la discriminarea de gen din istorie. Da, mulțumesc. Văd că nu mai dorește nimeni cuvântul. Am eu câteva întrebări pe care vreau să le adresez în continuarea ultimei intervenții. Am uh, văzut, într-adevăr, că a crescut numărul de asasinate, tot mai multe activiste sunt uh, ucise, mai ales din populațiile indigene. De ce oare? Pentru că femeile sunt astăzi mai active sau mai numeroase în această activitate de apărare a drepturilor mediului și omului decât în trecut? Sau pentru că femeile au devenit mai periculoase? Mă gândesc la populațiile care vă amenință. În Columbia, drogurile sunt uh, de fapt, uh, traficate de către bărbați, iar uh, victimele sunt femeile. Femeile sunt uh, cele care cultivă, dar sunt și cele care se lasă antrenate în această economie informală. Fiilor sunt cei care fac traficul cu droguri. Deci, care ar fi motivul pentru care sunteți luate la țintă mai mult decât în trecut? atunci când vă luptați pentru drepturile mediului. În al doilea rând, ați vorbit despre problema consultărilor. Consultarea comunităților indigene atunci când le sunt uh, folosite terenurile sau resursele. Poate ar fi bine să vorbim mai degrabă despre consimțământ decât despre consultare, pentru că una este un aviz uh, alta este o decizie a acestor uh, populații. Care ar fi diferența dintre cele două concepte? Credeți că e suficient să ne oprim la consultări? Mulțumesc! Aveți cuvântul. O să încep din partea cealaltă, cu dumneavoastră. Gracias. Um, sí, ¿verdad? Mulțumesc. O să răspund la câteva dintre întrebări în ce privește rezistența noastră, reziliența. Da, sunt absolut de acord că femeile ar trebui să fie capacitate, să fie mai puternice, la fel și comunitățile indigene. Există o rezoluție a Parlamentului European de anul trecut cu privire la mediu, climă, în care femeilor uh, li se cere o mai mare rezistență și li se încurajează activitățile în vederea apărării terenurilor, sunt invitate să ia parte la consultări. Este chiar o rezoluție a Parlamentului European. Am putea să o luăm ca punct de plecare. Subcomisia dumneavoastră ar putea să uh, meargă mai departe cu această propunere, să vadă dacă ea este pusă în aplicare și ce măsuri concrete s-au luat pentru a o aplica. Ce poate face Parlamentul spaniol să facă lobby sau să se asigure că marile companii, cele din țara mea de pildă, sunt responsabile. Noi credem că prin planul uh, pentru democrație și drepturile omului al Uniunii Europene, care este acum uh, în curs de revizuire și pentru care sunt organizate consultări, avem o ocazie excelentă. Parlamentul poate să vadă cu această ocazie ce s-a făcut. Uniunea Europeană poate să comunice corporațiilor care este situația drepturilor omului în locurile unde vor să se implanteze și să le ceară să respecte drepturile omului, să respecte dreptul la consultări și să ceară consimțământul liber exprimat, care este vital, însă nu e suficient uh, consultarea, ci comunitatea însăși trebuie să-și consulte proprii membri Asta face parte din Declarația Universală privind drepturile popoarelor indigene. Și um, în Mexic, cel puțin, uh, ambiția este ca aceasta să fie transpusă în lege, astfel încât să fie ascultată vocea indigenilor. În ce privește situația celor două activiste ucise, Betty Carinio și Billy Iacula, nimic nu s-a întâmplat. Nimic nou. În uh, continuare sunt foarte multe obstacole judiciare. Cazul este foarte bine cunoscut în Mexic, deoarece Betty Carino a fost o activistă extrem de cunoscută în societatea civilă, iar uh, execuția ei a provocat un impact în toată societatea. Deși între timp s-au succedat mai multe guverne la putere, încă nu s-a făcut nimic. Și asta dovedește că există impunitate cam 90% sau peste 90% din cazuri sfârșesc așa. Foarte puțini agresori sunt uh, dați uh, în judecată și găsiți vinovați. Pot să termin? Dacă îmi dați voi o ultimă propoziție. Tot pe tema impunității. Uniunea Europeană are un rol pe care îl poate juca. În această privință, noi credem că ambasadele Uniunii Europene, de pildă, ar putea să se întâlnească cu apărătorii drepturilor omului și asta s-ar putea face într-o modalitate organizată, structurată. Ați putea să folosiți misiunile diplomatice, ambasadele, pentru a monitoriza mai îndeaproape situația. Mai sunt și propuneri prin care li se cere țărilor terțe să examineze situația și contextul general atunci când au loc atacuri la adresa activistelor pentru drepturile omului. Deci trebuie să avem în vedere și aspectul de gen întotdeauna când are loc o astfel de, de situație. Mulțumesc, doriți să răspundeți la întrebări? Da, am notat câteva întrebări. Cum putem asigura accesul la justiție? Ei bine, în Honduras sunt foarte puține astfel de căi. pentru o femeie, condiția este să-ți oferi trupul înainte să primești acces în justiție. Cam asta ni se cere. Următoarea întrebare. ce fel de ajutor sau ce fel de sprijin ne-ar folosi. Există mecanisme de protecție în organizațiile noastre pe care le putem uh, folosi, însă în Honduras cel mai greu este să distribuim informația, pentru că ne este teamă că dacă vom uh, comunica, vom distribui informații, vom fi spionate de către cei din armată. Iar asta, bineînțeles, că duce la un sentiment de panică. Sunt mecanisme, iar uh, atunci când Berta a fost asasinată, chiar asta încerca să facă. Au mai existat încă două crime în, într-un orășel mic unde este prezentă asociația noastră și nu putem uh, să ajutăm acești oameni de fiecare dată din cauza presiunii pe care exercită asupra noastră companiile miniere. Ce poate face acest Parlament? Să sensibilizeze, să crească conștientizarea în rândul companiilor care lucrează, care operează la noi și să le ceară să organizeze consultări. Noi, în comunitățile noastre, nu știm cum urmează să fim afectați. Ne dau tot felul de broșuri care arată minunat, dar nu vorbesc despre bolile care pot apărea în consecință. Deci, cel mai bun lucru ar fi să creșteți gradul de conștientizare. Dacă aceste proiecte chiar sunt în beneficiul comunității, să ne spună care sunt avantajele și dezavantajele majoritatea râurilor sunt extrem de poluate și contaminate. 8% din uh, râurile noastre sunt contaminate deja. Am avut foarte multe surse de apă, însă, din păcate, au secat de-a lungul anilor. Practic, uh, întreaga țară este fie poluată, fie contaminată. copiii, femeile, se îmbolnăvesc de diverse boli din această cauză. Toate aceste companii vin la noi și poluează, iar noi nu avem niciun fel de sistem național de sănătate care să ne ajute. Dacă am avea acces de bază la serviciile medicale, ar fi deja foarte bine, dar nu avem așa ceva în Honduras. Și apoi mai cred că, din păcate, nici familiile nu ne sprijină suficient pentru că atunci când ne asumăm acest rol de activiste pentru drepturile omului, suntem constrânse să ne părăsim casa, să ne părăsim țara, pentru că suntem obligate să fugim din țară la un moment dat. Sandra, dacă dorești să continui. Sobre la impunidad que estaban preguntando, nosotros... În legătură cu impunitatea despre care m-ați întrebat, noi în Guatemala am denunțat foarte multe cazuri și nimic nu s-a întâmplat. Tot ceea ce am făcut este că am plătit avocați, deși nu avem prea mulți bani. Am plătit avocați degeaba. Câteodată știți că ești eliberat și a doua zi te bagă din nou la închisoare pentru că ai uh, apărat o bucățică de pădure sau un râu sau ceva din apropiere. Deci nu putem vorbi cu adevărat de justiție în țara noastră. Da, într-adevăr am denunțat tot ceea ce se întâmplă, dar impunitatea este peste tot. Iar în ceea ce privește apărătorii de drepturi, noi suntem obligați să continuăm această luptă, dar nu servește la mare lucru. Ce putem face față de întreprinderile care sunt la noi și acționează așa, poate că reprezentanții dumneavoastră ar putea să meargă la fața locului, să vadă ce se întâmplă concret. Am avut un râu și deodată ni s-a blocat accesul la acel râu, nu mai puteam să mergem la, cumpăr- la um, pescuit deloc pentru că, din cauza proiectelor de uh, hidroelectrică, nu mai era voie să te apropii de râul respectiv. Bănuiesc că există posibilități de a pune totuși uh, paznici, oameni care ar putea să, supravie- să poată să supravegheze locul respectiv, să vadă ce se întâmplă. Iar din punct de vedere istoric, pământul ne aparține, dar din păcate nu valorează mare lucru. Iată de ce noi am vrea ca aceste drepturi să poată să fie protejate. Iar acum ultima care intervine este Olga Araujo. Da, mulțumesc. Eu cred că este foarte util și așa au spus-o și colegele mele până acum, ar fi foarte util să încercăm să facem o urmărire a situației în mod constant. S-a spus că ar fi bine să vedem uh, ce se întâmplă cu egalitatea de gen, cu problemele de mediu, să vedem ce se întâmplă la fața locului, uh, cu comunitățile de femei. De multe ori se spune că se fac rezoluții, dar totuși acestea nu sunt suficiente, că nu e suficient ceea ce fac instituțiile. Din păcate, vocea militanților pentru drepturile omului nu este de foarte multe ori auzită unde trebuie. E nevoie totuși de un uh, monitor pentru planul, de exemplu, pentru drepturile omului, unde statele membre ar trebui să se consulte, ar trebui să um, vadă care sunt pașii cei mai uh, importanți de luat cât mai repede. Câteva întreprinderi din domeniul mineritului folosesc aceste concepte al acordului prealabil. Uh, acordul prealabil uh, trebuie să fie un principiu care să fie respectat, dar depinde cum îl aplici. Dacă întrebi în stânga-dreapta, nu e suficient. Pentru ca să poată să se vorbească chiar de un acord, există niște proceduri care sunt clare și sunt stabilite și care trebuie să fie respectate. Trebuie să existe un adevărat dialog cu comunitățile de la fața locului și de multe ori guvernul țărilor noastre nu respectă aceste proceduri. Trebuie să vedem apoi și cum sunt puse în aplicare normele în aceste țări. Dacă încercați să urmăriți acest lucru, deja am câștigat foarte multe. Iar dumneavoastră, ca Parlament trebuie să vă asigurați în primul rând că există aceste norme și apoi să vedeți dacă sunt cu adevărat respectate, dacă sunt întrebate comunitățile la fața locului sau dacă e vorba de un dialog instituțional care se întâmplă în altă parte. Mulțumesc. Din partea SAE aș dori să dau cuvântul reprezentantului ca să încheie discuția. Mulțumesc. Nu o să vorbesc foarte mult. Vreau doar să vă spun că Uniunea Europeană lucrează la un ghid cu uh, accentul pe femei și pe apărătorii drepturilor omului. Ca semn al acestui angajament specific, pe 3-4 decembrie 2019 la Bruxelles organizăm forumul anual al Uniunii Europene împreună cu Comisia și cu rețeaua organizațiilor de drepturile omului din Bruxelles pe subiectul apărătorilor drepturilor omului care uh, lucrează mai ales pentru protecția mediului și avem o secțiune specifică pentru femeile care apără dreptul mediului. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, mulțumesc tuturor. O să trecem acum mai departe la punctul următor și vă mulțumim pentru că ați venit. Euh, on va faire un test de connexion avec euh, la Syrie et donc euh, on va juste voir euh, si ça fonctionne bien. Et merci aux inter... O să facem acum un test uh, pentru ca să vedem dacă funcționează conexiunea cu Siria. Mulțumim interpreților, spune doamna președinte, pentru răbdare. Cu plăcere. Bonjour, vous nous entendez bien Bonjour. Bună ziua, ne auziți? Vă auzim și vă vedem. Puteți să vorbiți puțin pentru ca să facem un test de interpretare. Microfonul meu e în ordinator, e în calculator, deci așa o să vorbesc. Voi vorbi chiar în monitor. Mă auziți sau se aude? Nu, nu, e foarte bine dacă puteți să mai continuați puțin.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 je pense qu'on va commencer euh, le cinquième point euh, de l'ordre du jour. Donc... Trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi. Este vorba de un punct pe care l-am organizat împreună cu Comisia DEVE. E vorba de schimbul de opinii despre drepturile omului și situația umanitară în nord-estul Siriei. avem lângă noi un uh, jurnalist prin Skype. Cred că conexiunea este bună și o să putem să discutăm cu dumnealui. După cum știți, uh, trecem acum la acest schimb de opinii prevăzut la punctul 5 cu privire la situația în nord, Siria de Nord după operațiunea Turciei uh, în urma retragerii de neînțeles a trupelor americane din zona. Acest schimb de opinii are loc împreună cu Comisia DV, având în vedere dimensiunea umanitară foarte importantă a acelei regiuni. Îi urez uh, bun venit uh, vicepreședintelui uh, DV, care va coprezida împreună cu mine această sesiune și îi dau cuvântul acum, la început. Mulțumesc, doamna Arena, mulțumesc foarte mult pentru că ați organizat această dezbatere și mulțumesc foarte mult pentru că ați făcut-o împreună cu noi, Comisia pentru Dezvoltare Președintele nostru nu poate să fie aici pentru că această întâlnire coincide cu o întâlnire foarte importantă uh, de VAFET, care începe la ora 5 și de aceea eu reprezint aici DV în calitate de vicepreședinte. Nu pot decât să fiu de acord uh, cu ceea ce a spus doamna Arena cu privire la retragerea de neînțeles a trupelor americane și uh, urmarea acestei retrageri, invazia trupelor turce, care a fost condamnată de asemenea de către plenară. Probleme în legătură cu drepturile omului și uh, de aceea în remarcile pe care o să le fac aici o să vreau să mă refer la implicațiile umanitare ale intervenției umanitare ale intervenției militare. 200.000 de, de oameni au fost strămutați în urma acestei uh, intervenții militare, 100.000 de, de oameni au fost după aceea, după o săptămână, strămutați din nou în Hanraca și um, de 50.000 din ei în lăcașe colective, iar acești oameni uh, trăiesc în condiții foarte precare, cu foarte puține uh, produse personale, cu foarte puține uh, bunuri. Vin, iarna vine și aceasta îngrijorează foarte mult toate organizațiile non-guvernamentale care încearcă să ofere protecția de bază acestor oameni pentru ca să poată rezista iarna. Apoi, uh, accesul uh, ajutorului umanitar, deși ONG-urile sunt încă prezente în nord-estul uh, Siriei, invazia recentă a avut un impact uh, puternic, pentru că foarte mult uh, personal internațional a plecat din regiune și unele operațiuni au fost uh, suspendate. Regulile mai stricte de securitate, constrângerile suplimentare, obstacolele în calea actorilor umanitare au limitat uh, și mai mult acțiunile. ONG-urile chiar ieri au suferit un atac asupra unei ambulanțe în nord-estul Siriei, în care au fost răniți. Aceste incidente trebuie să fie investigate, iar siguranța lucrătorilor umanitari este esențială. Crește nevoia de ajutor umanitar și de aceea cetățenii au trebuit să intervină pentru ajutoarele primordiale, dar obstacolele uh, acestea trebuie să fie înlăturate cât se poate de repede, pentru ca să poată să acționeze cât se poate de repede acolo unde este nevoie. Ne bucurăm să auzim din partea oaspeților noștri care este situația concretă la fața locului. Mulțumesc foarte mult! După cum spuneam, după ofensiva turcă și avansarea trupelor Ankarei în Siria de Nord, dar și după intervenția armatei siriene, ONG-urile internaționale au fost obligate unele dintre ele să părăsească regiunea, iar 400 de mii de oameni sau mai mult au fost lăsați într-o situație de urgență în regiune. Iată de ce noi abordăm acum problema aceasta din perspectiva drepturilor omului și din perspectiva umanitară. O să dăm cuvântul direct uh, lui Rafael Lebruja, care ne va vorbi din Siria pe Skype și o să ne spună care este situația așa cum o trăiește el la fața locului. Cred că este foarte interesant să facem așa, să-i dăm cuvântul mai întâi și după aceea să avem un schimb de opinii cu ceilalți intervenienți. Rafael, aveți cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, pentru că îmi dați cuvântul. Sper să pot contribui cât se poate de bine la înțelegerea situației. Mulțumesc încă o dată organizatorilor, mulțumesc um, militanților în domeniul drepturilor omului care au permis ca această intervenție să aibă loc și care această intervenție, sper eu, să continue, contribuie la clarificarea situației în ochii dumneavoastră. Cred că este foarte important să amintim că populațiile curde care erau um, staționate aici și autoritățile la care ele se raportează au fost cele care au luptat în primul rând împotriva ISIS-Daesh. Iar uh, având în vedere retragerea trupelor americane, care este de neînțeles, trebuie subliniat că toate uh, fortărețele curde, cu câteva zile înainte de asaltul turcilor, au fost dezmembrate de comun acord cu SUA. Ceea ce face ca astăzi, în cadrul populației, să existe un resentiment puternic împotriva uh, NATO, împotriva Occidentului, pe care îi consideră complici la această dezmembrare a fortificațiilor pe care le aveam acolo, chiar cu puține zile înainte de asaltul turc și puține zile înainte de abandonul american. Eu uh, m-am aflat încă de la începutul operațiunii la fața locului de fapt, eu ajunsesem înainte de ofensivă și de o lună trăiesc în uh, fiecare zi ceea ce se întâmplă concret pe teren. În primul rând, ofensiva a fost un fel de deflagrație generalizată pe, uh, generalizată pe toată frontiera. Eu a trebuit să plec chiar eu pentru că se purtau lupte peste tot în orașele frontaliere, ceea ce a dus la o val de plecări masive. Autoritățile au trebuit să organizeze aceste strămutări cât se poate de repede. Unii s-au întors între timp pentru că în anumite zone s-a calmat situația, dar în general situația e foarte dificilă. După cum s-a amintit încă de la început de către doamna președinte, astăzi nu avem ajutor umanitar care să ajungă pe calea care trebuie, pentru că ONG-urile au plecat. Iată că de aceea fie refugiații, fie taberele uh, cu copii uh, suferă de lipsă de mâncare. Situația este extrem de gravă din punct de vedere al uh, supraviețuirii, au probleme de aprovizionare cu alimentația, dar și probleme de boli iar autoritățile care deja trebuiau să se ocupe de un număr foarte mare de refugiați încă dinaintea acestei ofensive s-au regăsit uh, și mai puțin uh, capabili să acționeze și mai vulnerabili. Ceea ce e și mai frapant este că la fața locului armata turcă și uh, componentele sale, islamiștii sau din partea Daesh sau din partea Al-Qaeda, au încălcat în mod repetat drepturile omului la fața locului. Eu am fost, de exemplu, martorul unor bombardamente nediscriminate. Eram într-o localitate curdă creștină, Deldamer, și când am ieșit din orașul respectiv, uh, cu un coleg jurnalist, am fost aproape bombardați direct la 30 de metri de noi, în timp ce totuși acolo unde eram nu existau luptători, nu era nimic uh, din punct de vedere al obiectivelor militare sau altceva. Deci există o practică a terorii. Am fost de asemenea la începutul conflictului uh, într-un loc unde aveam bombardamente aeriene enorme, în care am găsit un număr foarte mare de civili la fața locului. Conform cu ce spun autoritățile, peste 250 de civili au fost omorâți de la începutul acestei ofensive turce, iar din nou în acest cadru răniții uh, curg, uh, suntem chiar pe la 2000 la număr de răniți și avem 250 de mii de persoane care sunt amenințate cotidian. Mai e altceva pe care trebuie să-l mai adăugăm. Au uh, avut loc și bombardamente ale stațiilor de apă, cea de la Saldaluc, de exemplu, ceea ce a dus la o ruptură în uh, aprovizionarea cu apă și 150.000 de oameni s-au regăsit în dificultate uh, de a accesa apa potabilă, uh, fiind în orice caz în pericol de a rămâne fără apă complet. Milițiile jihadiste încearcă să distrugă și uh, să pângărească toate locurile de cult uh, creștin. Iertați-mă, vă rog, dacă o iau puțin în toate direcțiile, pentru că vă spun ce vine în minte. Există deci și un obiectiv clar de curățare etnică. Erdogan a declarat de curând că curzii nu trebuiau să trăiască în aceste zone, în zonele în care el încerca să intervină și că arabii erau mai bine organizați, erau mai bine obișnuiți cu locul respectiv. Deci deja s-a vorbit de o operațiune de curățire etnică premeditată. Iar aceste purificări etnice um, deja premeditate în două orașe în care trăiau curzii sunt evidente. Unele case, de exemplu, sunt uh, marcate în arabă cu termenul rezervat, deci, de fapt, îi expropriază pe respectivii proprietari și uh, militații care, și milițiile care combat uh, civilii știu atunci, uh, au uh, exact indicația dușmanilor. Vreau să repet că e vorba de oameni care s-au implicat împotriva Daeshului aici. Apoi au fost atacate și mai multe persoane de la, de la Semiluna Roșie. Unii au fost omorâți, forțe democratice siriene au fost executate, au fost capturați și alți oameni în uh, orașele care au fost uh, uh, cucerite pentru a cere despăgubiri și pentru a subjuga oamenii, iar de la începutul operațiunii au omorât patru jurnaliști curzi la loc, fața locului și i-au bombardat, au bombardat și zone urbane foarte multe, Camișod, uh, Deric Cobane, Serecanie și altele. la Telabiad, cu o țintă precisă uh, în minte, populații curde și creștine care sunt absolut terorizate. Se presupune și că s-au folosit arme chimice de către Abbas Ansuran, un uh, care este un specialist uh, al armelor chimice sau care are cel puțin o expertiză în domeniu și care a afirmat după ce a studiat mai multe victime că s-a folosit acest tip de armă. Este vorba de un doctor suedez. Iar OSDH-ul, Observatorul Sirian al Drepturilor Omului, a, a putut găsi și alte mărturii în acest sens. Deci, în toate încălcările pe care le-a comis Turcia, Uh, de exemplu în uh, armistițiu, nu se respectă ceea ce s-a stabilit, nu se respectă armistițiul. În fiecare zi eu sunt martor al uh, unor mormântări în orașele curde, dar intervenția turcă a dus și la o creștere a atentatelor Daesh în zonă. Astăzi a fost asasinat un preot armenian în zona de rezor, unde uh, probabil uh, cei care l-au omorât erau din partea Daesh. 48% din uh, este cifra cu care se estimează că au crescut atacurile Daesh, ceea ce e un procent foarte mare, iar în primele zile, primele 10 zile din noiembrie au avut loc 30 de atacuri. Aceasta este față de începutul lui octombrie o creștere de 300% dacă e să comparăm deci primele 10 zile din octombrie cu cele din noiembrie. Așadar, e evident că atacurile Daesh sunt din ce în ce mai uh, violente și mai multe, iar cele trei mașini care au explodat azi uh, la Camișol, nu foarte departe de unde sunt eu, e, sunt o dovadă suplimentară. E clar că se practică un caos generalizat cu această intervenție turcă, care, după cum uh, am amintit, are ca obiectiv o purificare etnică a zonei de, de minoritățile care nu corespund uh, cerințelor. M-am întâlnit și cu un copil sirian care se complet traumatizat de atacurile turce jihadiștii uh, care atacă fac uh, rugăciuni uh, și le pun la megafon și de fiecare dată când aude o rugăciune acum e terorizat, în timp ce e vorba de un copil musulman. Deci se organizează frica peste tot cu oameni care sunt complet în stare de șoc după intervenția care a avut loc și care face ravagii. Constat, deci, că avem atacuri împotriva civililor cu scopul unei purificări etnice. Este absolut evident că acesta este cazul încă de la începutul intervenției. Și vreau să mai subliniez și uh, că au fost asasinați civili în mod țintit. Cazul cel mai conus este copreședinta partidului Evelyn Halaf, care a fost asasinată în mod uh, violent de către turci pe șoseaua M4 în urma unei deplasări în cadrul activităților sale politice. Această persoană este foarte rușinos ce s-a întâmplat pentru că cei care au omorât-o au filmat omorul, iar Turcia apoi s-a um, dat mare cu această operațiune, reușită spunând că a, a reușit. Vedem așadar că armata turcă și autoritățile turce sunt conștiente de ceea ce fac, de fapt, mercenarilor, angajaților care sacrează fără niciun fel de discernământ, răspândesc teroarea și deci trimit la fața locului direct alte familii pentru ca să-i înlocuiască. Aș vrea să insist și că încălcarea drepturilor omului care este regulată se face cu arme care provin din Statele Unite, dar și din Europa. Am văzut, de exemplu, prin poze care au circulat cu, cu membrii Daeshului și a Armatei Islamului, care este una din organizațiile milițienești în serviciul statului turc, vedem că erau într-un tank Leopold german și trăgeau în uh, trupele curde. Avem milițiile, deci, o miliție care este cunoscută pentru că a uh, închis oameni și a terorizat și umilit în niște uh, cuști în Alepo pentru a folosi tehnici de teroare și pentru a se impune. E vorba de aceleași grupe jihadiste care folosesc armamentul din Europa și sunt, uh, uh, de fapt, acoperiți de asemenea și de, uh, de acțiuni americane. Vreau să repet și că a existat un angajament de protecție a curzilor din partea comunității internaționale. Multe state membre au semnat acest angajament și, deși uh, am văzut uh, reacții precum suspendarea uh, ostilităților. Oamenii de pe teren spun că Europa vorbește foarte multe, dar că nu facem nimic. De fapt, aceasta este impresia generală, condamnă, dar în gol. Situația s-a degradat foarte mult, dar și imaginea Europei s-a degradat uh, foarte mult. Iar frica, care este semănată acum în cadrul purificării etnice, mi se zic nu, nu sta singur, nu sta singur, cum au făcut mulți jurnaliști, pentru că administrația are un uh, acord cu, cu trupele pentru ca să vină, dar nu controlează încă civilii. Regimul este foarte puțin acceptat de o parte din populația de aici, care se teme foarte mult. E vorba de o situație foarte tensionată în care se află între Ciocan și Nicovală și în care se simt trădați de angajamentele luate, cu o situație umanitară în același timp și a drepturilor omului care este catastrofală. Iată, deci nu știu dacă aveți întrebări, dacă intervenția mea v-a convenit, dacă v-a, a, a fost uh, pe placul dumneavoastră, asta doreați să ascultați sau vreți să puneți alte întrebări. O să mai dăm cuvântul la doi alți intervenienți. Vă rog să rămâneți online pentru ca să revenim asupra dumneavoastră. Vreau să dau cuvântul acum membrilor comisiei. Sunt de acord? Da, mulțumesc. O să dau cuvântul direct acum lui Marc Pierini, ceea ce ne va permite să avem o viziune de ansamblu și apoi lui Nazira Goraia. Marc, mai întâi aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Între aceste două mărturii de pe teren vin și eu cu mărturia unui uh, diplomat european, ambasador în Siria și Turcia și astăzi expert uh, independent. Aș dori să pun în perspectivă intervenția turcă și să explic logica aceasta și ceea ce cred eu că trebuie să urmeze, din păcate, ceea ce cred eu că va urma. Um, deci e clar că operațiunea aceasta este urmarea operațiunii din 2016 și operațiunea din 2018. Primele două operațiuni au fost destinate um, împiedicării forțelor curde siriene către est și a treia era destinată separării cantonului Kobane de Gela Jozira, care uh, este cel în partea în care vă aflați, care este um, o separare dinainte de războiul din Siria. Logica turcă este deci aceasta în um, cadrul uh, fricii oricărui politician uh, în Turcia de a avea din nou uh, o, uh, un pericol din Siria. Ce se poate întâmpla în momentul de față? Constatăm că față de anunțurile pe care le-a făcut leadershipul turc, Turcia nu ocupă de fapt o graniță de 440 de kilometri și 32 de larg lărgime, doar, ci doar mult mai puțin pentru că intervenția rusă, care este mână-mână cu Assad, a oprit imediat progresiunea și avansarea trupelor turcie. Deci situația este departe de a fi stabilizată, dar mai ales nu s-a ajuns la ceea ce dorea Ankara. Al doilea punct un, este un anunț recent al președintelui turc care spunea că forțele o să rămână în Siria atâta timp cât forțele străine, inclusiv Rusia, nu uh, au ieșit de acolo. Ceea ce pune din nou o altă problemă și anume e vorba de o operațiune permanentă sau de o operațiune temporară. Aceasta este una din întrebările foarte mari care trebuie să-și găsească un răspuns azi. În al treilea rând, Turcia a anunțat deja de câteva săptămâni prin intermediul ministrului de interne și președintelui său că Turcia va începe să retrimită în Europa jihadiștii care plecaseră în Siria. De altfel, prin intermediul teritoriului său. Aceasta a început în această dimineață și va continua astăzi și săptămâna aceasta. După cum știți, probabil mulți dintre dumneavoastră, un jihadist american a fost expulzat. Aceasta, de asemenea, urmat de un danez și un german. Mai mulți danezi vor urma joi și un francez, doi irlandezi după aceea și așa mai departe. Sunt 1200 în total situația la care trebuie să se aștepte Uniunea Europeană și cu care se confruntă deja anumite state membre este o strategie de confruntare deschisă cu Occidentul, cel puțin cu Europa, astfel cum s-a întâmplat acum ceva timp în Franța, în urma unui incident voluntar sau nefericit, nu se știe exact, care a dus la o cooperare polițienească mult mai puternică între Franța și Turcia, dar de acum putem vorbi de o politică de a elibera și a-i uh, retrimite pe jihadiștii europeni, incluzându-i pe cei care au fost, uh, cărora li s-a retras naționalitatea europeană, ceea ce bineînțeles că pune o problemă fundamentală care nu este numai o problemă turcă, este o problemă de convenție internațională, care este statul care are dreptul să îi uh, păstreze pe acești cetățeni apatrizi. Un alt punct foarte important care a fost anunțat de ceva luni este că Turcia ar avea intenția să retrimită în triunghiul nord-est al Siriei 1, 2 sau 3 milioane de refugiați care se găsesc pe teritoriul turc. Aceasta pare nu numai o propunere complicată, din punct de vedere tehnic este chiar imposibilă, având în vedere puținii kilometri pătrați pe care îi ocupă Turcia. Desigur că trebuie să vedem în aceasta o motivație de politică internă. Leadershipul turc este convins, probabil, că eșecul masiv în alegerile municipale din 31 martie uh, și uh, din 23 iunie a fost datorat prezenței refugiaților sirieni care i-a supărat pe cetățeni. De fapt, rezultatul se explică cu totul altfel, situația economică catastrofală și declinul uh, partidului uh, lui Erdogan dominant. În această logică trebuie, deci în logica Ankarei, să returneze cât mai mulți oameni cât se poate de repede. E vorba de o situație care a fost deja respinsă de către Parlamentul European și de către Consiliu, dar care aduce cu sine multe semne de întrebare. Care va fi uh, dimensiunea adevărată a acestor returnări? Cine se va întoarce unde? care va fi controlul despre natura voluntară sau nu a acestor uh, returnări, care va fi atitudinea regimului sirian, care, după cum știm, îi penalizează pe cei care s-au întors deja, confiscându-le bunurile și aruncând în închisoare o parte din cei care se întorc. Uh, care va fi uh, pertinența Convenției Internaționale sau, uh, ideal vorbind, un acord politic cu Siria care va garanta securitatea acestor oameni în timpul returnării și uh, după returnare și care va fi mecanismul de control. E o problemă enormă și în spatele ei trebuie să vedem și o operațiune de negociere cu Uniunea Europeană care se va putea uh, traduce în discuția între trei șefi de stat și de guverne și uh, Erdogan la summitul NATO de peste trei săptămâni de la Londra și care dacă, spune că dacă voi europenii nu finanțați returnările, atunci, uh, deci construcția unor clădiri pentru a-i primi, atunci noi vom deschide ușile, cum spune mereu Erdogan în această expresie cu să deschidem ușile, nu trebuie să vedem o politică prea sofisticată. Va fi suficient să lăsăm să acționeze rețelele mafiote care sunt uh, active din 2011 din Turcia pentru a-i transfera pe sirieni, afgani și alții către Europa, închizând ochii pur și simplu vom avea un aflux uh, instantaneu, practic, de refugiați în Europa. E o formă de șantaj, bineînțeles, și este o formă de negociere, de diplomație de, de bazar, dacă îmi permiteți, poate mai colorată această expresie, așa cum am văzut-o între 2015 și martie 2016 în legătură cu valul de refugiați aceasta ar putea să se reproducă, doar că aceasta acum se suprapune cu o operațiune de troc în legătură cu dezbaterea despre jihadiștii europeni. O să mă opresc aici pentru ca să nu vă rețin. Mulțumesc, are cuvântul Nazira Coraia. بريخرامشو تو ديوثو غلبة بلوزة بنودهم خلاند قدرين أديما مش معينا قولينا هركي أعميخو Bonsoir et merci d'avoir nous. Bună seara și vă mulțumesc că mi-ați dat ocazia de a vă vorbi în această seară pentru a vă prezenta și poziția noastră. Sirian al-Arami هو من أول الشعوب التي آمنت بالسيد يسوع المسيح وتبنت فكره وتبشيره ونشرت رساله رسالته الى مختلف اصقاع العالم ولغتهم هي اللغه التي تكلم بها مخلصنا الرب يسوع المسيح وهي ذات اللغة التي نتكلمها اليوم نحن كسريان في مجتمعنا في سوريا. Le peuple siriac aramean Poporul siriac din, și aramean este unul dintre primele popoare care se știe că a trăit pe vremea lui Iisus Hristos care a împărtășit mesajul său peste tot în lume. Este un popor care aparține Domnului nostru Isus Hristos, iar limba pe care noi o vorbim, siriacii, chiar astăzi în comunitatea noastră din Siria, este aceeași cu a lui. ونحتاج إلى معجزات لإنعاش هذا الشعب الأصيل في سوريا والتي أخذت اسمها منهم كسريان Nous sommes aujourd'hui euh, un peuple qui vit suntem un popor care astăzi este în moarte clinică. Avem nevoie de o minune pentru a reveni la viață în Siria, o țară care și-a luat numele după numele poporului nostru. عاشها فيها شعبنا صعوبات كبيرة واضطهادات مختلفة ولكن إيماننا جعلنا نكون صامدين حتى اليوم وكما قال المسيح بحسب إنجيل متى ها أنا أرسلكم كغنم وسط الذئاب فكونوا حكماء كالحيات وبسطاء كالحمام Nous ne sommes pas venus ici pour parler nu am venit aici însă ca să vorbim despre istoria noastră milenară. O istorie în care poporul nostru a trecut prin mai multe crize și persecuții. Dacă poporul nostru este încă viu astăzi, este doar grație credinței noastre, pentru că, așa cum scrie în Evanghelia după Matei, Iisus Hristos ne-a trimis în lume să fim blânzi ca miei, înțelepți ca șerpii.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 de la înfăptuirea statului sirian modern, de la independența sa și în ciuda rolului pe care l-au jucat diverse personalități ale poporului nostru în dezvoltarea acestei țări, noi, siriacii creștini, am fost întotdeauna marginalizați. Întotdeauna ni s-a negat identitatea noastră etnică, lingvistică, culturală. Această marginalizare a fost vizibilă în toate constituțiile siriene de-a lungul anilor. Aradat an tamhi al-hawiyya al-asliya li Suria wa tukarris lil-mafhum aw al-fikr al-urubi faqat wa inkar kull al-hawiyyat al-ukhra wa minhum sha'bun as-siryani wa istimal at-tarhib wal-i'tiqal li kull man yanshat nahw at-takallum bi hadhihi al-khususiyat wa muhawalat in'ashuha. Tout cela s'est exprimé diversele regimuri care s-au succedat au dorit să ne oprime, pentru că au dorit să impună o gândire și un concept arab unic pentru întreaga țară și să nege orice altă identitate din Siria. S-au adoptat metode de teroare, de intimidare pentru oricine dorea să se identifice ca fiind altfel. Suria يتنكرون لهويتهم الأصلية ولكونهم الشعب الأصيل لسوريا حتى أصبح يطلق علينا المسيحيين العرب وأحيانا يطلق علينا إننا بقايا الصليبيين وفي أفضل الأحوال يطلق علينا الأقلية المسيحية Astfel, majoritatea creștinilor din Siria își neagă propria identitate, ei neagă faptul că sunt primul popor din Siria, deși ni s-a spus uh, creștini arabi, ni se mai spune și minoritatea creștină sau chiar cruciații de creștini. انطلاقته عام 2005 سعى لإحياء دور السريان في سوريا وتثبيت حقوقهم القومية. Le Parti de l'Union Syrienne. Partidul Uniunii Siriace, din care fac parte, din 2005, de la înființare, a făcut tot ce a putut pentru ca și siriacii să aibă o voce de spus în ce privește viitorul Siriei. وكمواطنين في هذا البلد وبكل عدالة ومساواة وتطبيق لمبادئ وقيم ديمقراطية وإنسانية. On est convaincu que si notre... Suntem convinși că dacă poporul nostru se bucură de faptul că are o cetățenie și că ar trebui să aibă și o egalitate cu uh, toate celelalte etnii, vom reuși să trăim în armonie cu toți ceilalți. دينهم المسيحي وغير ذلك هو النتيجة التي تحصل اليوم وهجرة أكثر من نصف مسيحي سوريا في ظل هذه أكثر من نصف مسيحي le le seul, résultat Singurul rezultat posibil însă este cel de astăzi. Majoritatea creștinilor au fost constrânși să renunțe la identitatea lor. Migrația creștină a existat uh, și înainte, însă nu se făcea în aceste condiții. يعترف بنا كشعب وهوية ودين ويحقق المساواة بين الجميع بمختلف القوميات والأديان. Dans la în estul Eufratului a apărut ideea de a crea o administrație autonomă și democratică și de la bun început ne-am fost printre fondatorii acestei regiuni, deoarece am considerat că puteam astfel să ne facem recunoscută existența ca popor, națiune și comunitate religioasă. Am reușit să obținem o egalitate între toate grupurile etnice și religioase acolo. التي كانت دائما تسعى لتفكيك المجتمع وخلق العداوات فيما بين جميع المكونات. Ce qui renforce la cohésion sociale. Asta întărește coeziunea socială, contrar principiilor care au fost aplicate de vechiul regim, care a încercat tot timpul să dezbine societatea și să semne discordii între noi. في مواجهة جميع القوى الإرهابية وخصوصا تنظيم داعش ونحمي مناطقنا وشعوبنا. نعم نحن كمسيحيين تضررنا كثيرا من هذا التنظيم الإرهابي وتعرضنا للإبادة وتهجير في الكثير من المناطق التي احتلها ولكن لأننا مسيحيين لذلك نحن نمرض ولكن لا نموت نتعرض للإبادة ولكن لا ننتهي Grație acestor valori, noi am putut să ne unim eforturile pentru a combate toate forțele teroriste, în special ISIS, și am reușit să ne protejăm regiunea. Da, noi creștinii am suferit mult din cauza acestui grup terorist și am fost exterminați, am fost uh, împinși către exil în multe din regiunile pe care i le-au ocupat. Dar pentru că suntem creștini, putem să suferim, putem să fim persecutați, însă nu vom muri și nu vom dispărea niciodată. حققنا على مدى خمس سنوات من تأسيس الإدارة الذاتية الكثير من المنجزات العسكرية والسياسية والإدارية والخدمية للمنطقة وأعطاء الحريات للأفراد والجماعات ونهوض جميع الثقافات التي كانت مضطهدة وأعطاء الدور الكبير للمرأة. Aujourd'hui, je suis la coprésidente. Astăzi sunt uh, coprezidenta copreședinta Consiliului Executiv al Regiunii Democratice și Autonome Jazira. În uh, ultimii ani am avut multe reușite economice, politice, militare și administrative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 Nous avons toujours essayé à travers Întotdeauna, prin proiectul nostru, am încercat să venim cu o soluție pentru problema Siriei, pentru a funda o Sirie în care să nu existe o primare din partea regimului central, să nu existe șovinism, unde regiunile autonome pot să se administreze în mod descentralizat într-o Sirie unică. الحرب على من خلال التحالف الدولي والذي تقوده الولايات المتحده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 anume Coaliția Internațională, însă până la urmă ne-am dat seama că suntem singuri în lupta noastră politică. Iată de ce astăzi suntem dați la o parte când se negociază o soluție politică pentru Siria. من شأنه أن يلبي طموحاتنا وطموحات أغلب السوريين وخصوصا إننا نعاني وما, زل وما زلنا من الكثير من الأطراف السورية من التهميش لهويتنا وحقوقنا ونجد بأن أي دستور جديد في سوريا لا يتضمن فيه الاعتراف بنا كهوية شعب له حقوقه القومية والدينية والثقافية فهذا سيكون بمثابة الضربة القاضية لاستمرار وجودنا في بلدنا التاريخية سوريا Asta ne face să ne temem că în țara noastră nu se va produce o schimbare politică veritabilă, mai ales pentru că mulți continuă să ne marginalizeze și să ne nege drepturile. Noi credem că dacă în Siria se adoptă o Constituție, aceasta trebuie să ne recunoască în calitate de popor, minoritate națională, religioasă și culturală. Altfel, noi am primit o lovitură fatală în ce ne privește. التي تهدد وجودنا من قبل الكثير من القوى المحلية والإقليمية ونتعرض لحرب إبادة أمام أنظار جميع العالم لذلك نحن نطالب دائما بضرورة اهتمام العالم تجاه ما نتعرض له وكل ما نطلبه هو إيقاف كل الهجمات التي تحصل ضدنا كما نطالب بضرورة تطبيق الحظر الجوي لمناطق شمال وشرق سوريا În prezent, în nord-estul Siriei, suntem amenințați, însă existența noastră este grav amenințată din cauza forțelor care acționează acolo lumea întreagă este martură la exterminarea noastră, de aceea uh, facem apel la dumneavoastră să opriți orice atac împotriva poporului nostru. Cerem o zonă de excluziune aeriană în nordul și estul Siriei. يكون الضامن لمنع حصول إبادات جديدة على الشعب المسيحي وعموم المكونات الأخرى في المنطقة وسأذكر مثال واحد على ما أقول هو منطقة الخابور Cela va constituer une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 în această regiune, Habur, întreaga populație era creștină în 2015, atunci când ISIS ne-a atacat. Cu toții au trebuit să fugă, iar uh, ISIS a luat uh, prizonieri sute de oameni, majoritatea femei și copii împotriva cărora a comis nenumărate crime. أيضا تتعرض لتهديد قوي من قبل مجموعات مسلحة إسلامية متطرفة وأيضا اضطر أغلب سكانها إلى النزوح نحو مناطق أخرى هذا كله يحصل ولا نجد أي مبادرة من العالم المتحضر للمساعدة După ce această regiune a fost eliberată și o parte din locuitorii săi s-au întors în satele lor, din nou regiunea a căzut pradă amenințării jihadiștilor radicali și din nou locuitorii au fost nevoiți să fugă fără ca lumea civilizată să-i ajute în vreun fel. كاهن هو وأبوه في سيارة بي بي بي من قبل مسلحين وأيضا تفجير بالقامشلي بنفس الحي الذي أقطنه أنا وكان ابني بعيد دقائق عن هذا التفجير din păcate, tragedia continuă. În regiunea aceasta, un preot a fost ucis împreună cu tatăl său, iar unul dintre cartiere, chiar în cartierul unde locuiesc eu, a avut loc o explozie. Fiul meu se găsea la doar 100 de metri de bomba care a explodat. في سوريا ومنع هجرتهم يجب أن يحصل استقرار في البلاد وإيقاف للحرب. Pour finir, si on veut... Ca să închei, dacă dorim să garantăm prezența acestor crești, creștini în Siria, trebuie să punem capăt acestui război care durează de 8 ani de zile. إجراء التغيير الديمقراطي المطلوب ووفق قرارات الأمم المتحدة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 Constituție justă, democratică, care să garanteze drepturile siriacilor și să recunoască cultura noastră milenară, limba și identitatea noastră. Trebuie să existe egalitate între toate grupurile etnice din Siria, fără distinție. Pentru ca o astfel de Constituție să vadă lumina zilei, este obligatoriu să existe o reprezentare adecvată în uh, Comisia Constituțională. Mi se pare inacceptabil ca regiunea noastră autonomă și toate celelalte regiuni să fie excluse dintr-un astfel de demers major, mai ales când se știe bine câte lucruri am făcut pentru regiunea noastră și apoi la nivel național. Mulțumesc! Merci, merci beaucoup pour... Vă mulțumim mult pentru aceste trei intervenții care ne arată o situație gravă și emoționantă. Am să îi dau cuvântul direct lui Inasio pentru că el este raportor pentru Turcia. Ai cuvântul, după care o să dăm cuvântul reprezentanților grupurilor. Eh, quizá nuestros invitados Mulțumesc, Maria. Poate că alți invitați eh, nu știu, dar uh, tema a fost deja discutată de mai multe comisii de specialitate ale Parlamentului, fiecare după propria sa perspectivă asupra problemei. Deci inclusiv de Comisia de, pentru Dezvoltare. Ce urmărește prin intervenția sa Turcia, între altele, este o transformare demografică nu cred că vre, vrea Turcia să retrimită înapoi pe toți cei pe care i-a primit. Vrea să creeze însă uh, colonii, orașe noi pentru a forma o zonă de tampon. Turcia își urmărește foarte clar obiectivele și consideră că dacă îi se pun obstacole în cale, are toată legitimitatea să le depășească cum consideră de cuvință. Evident că vrem să ajutăm, numai că dacă uh, am uh, oferi un ajutor, nu am uh, face altceva într-o primă fază decât să legitimăm uh, intervenția Turciei. Trebuie să uh, vedem în următoarele cum, uh, săptămâni cum uh, ne uh, poziționăm. Uh, uh într-adevăr, este adevărat că uh, casele oamenilor sunt uh, marcate, sunt însemnate uh, Eh, astfel creându-se o egalitate eh, între egali eh, și oamenii ajung să fie amenințați. Oamenii însă au dreptul ca drepturile, ca viața lor să fie protejată, ca drepturile lor să fie garantată. Nu putem, nu putem să protejăm pe unii mai mult decât pe alții, cum nu putem conferi drepturi mai multe unora față de drepturile care, de care se bucură alții. Există două valuri uh, de uh, migrație. Uh, da, un val dinspre Turcia spre Siria de Nord și apoi dinspre Siria de Nord în restul Siriei. Turcia ar dori ca toate aceste mișcări de populație să fie plătite de Europa și actorii internaționale. Human Rights Watch și Amnesty International susțin că de fapt, aici uh, se uh, comite o mare nedreptate. Oamenii sunt uh, forțați să, să se relocheze, sunt ademeniți cu informații false, sunt ridicați practic oamenii în, din, din Istanbul, de pe străzile Istanbulului și transferați în alte zone în Uh, în Turcia. Turcia nu face nimic pentru a susține victimele eh, civile ale acțiunilor sale militare, ceea ce este contrar convențiilor internaționale care Turcia este semnatară. Avem impresia că vizita recentă a domnului Guterres la domnul Erdogan a avut ca rezultat faptul că uh, a, a rezultat uh, într-un ajutor oferit uh, mai mult sau mai puțin voalat de domnul Gutierrez lui Erdogan. Deci, turcilor chiar li se oferă ajutor. De ce am refuzat noi atunci să oferim aceeași asistență? Există un raport uh, de luptă împotriva terorismului al Departamentului de Stat al uh, Statelor Unite, uh, conform căruia teroriștii Eh, dar și alte persoane pur și simplu ridicate sunt eh, aduse la bordul unor aeronave și îmbarcate fără ca aceste persoane să cunoască destinația în care se îndreaptă. Mulțumesc, Rafael. Dacă doriți să ascultați traducerea în limba franceză, puteți să ascultați în cască. Da, îmi parvine traducerea în limba franceză. Isabel Wisler, de la PPE. Întâi de toate, mulțumesc foarte mult pentru aceste mărturii. Au fost extrem de emoționante. Și regret faptul că nu pot fi decât spectatoare la toată această situație. Vreau să vă întreb dacă Turcia dacă credeți că Turcia ar reuși să controleze aceste trupe de mercenari, pentru că înțeleg că sunt la comanda Turciei. Aș vrea să lămurim această situație și să aflu dacă puteți să-mi spuneți mai multe. Și apoi, uh, chiar la început uh, s-au uh, anunțat mai multe date, cifre în legătură cu populația curdă care pleacă din această zonă. Aș vrea să știu dacă mișcarea de deplasare continuă și în ce direcție. Apoi, situația, așa cum ne-ați descris-o, ne arată că echilibrul care s-a creat între Siria, Turcia și Rusia va dura, nu este ceva efemer. Ați uh, vorbit despre prezența jihadiștilor. Eu mă întreb dacă oare nu toți deținuții uh, jihadiști se găseau în această parte a teritoriului care acum pare controlat de Turcia. Care ar fi numărul lor, dacă știți? Și dacă am putea găsi alte soluții. S-a pus problema creierii unui tribunal penal internațional, mai ales după intervenția militară a Turciei. S-au început să se facă ceva sau încă nimic? Și încă două cuvinte, dacă îmi dați voie. Vreau să vă mulțumesc pentru aceste mărturii și mă bucur să văd că o femeie și-a asumat o funcție politică și că a venit să ne vorbească aici cu atât de multă energie. Eu și multe altele uh, avem încredere. Nu cred că ar trebui să ne pierdem speranța, pentru că cred că comunitățile diferite pot să conviețuiască respectându-se reciproc. Mulțumesc foarte mult uh, tuturor celor care lucrează în mod activ pe teren. Mulțumesc. Acum de la socialiști, Emir Rețir. Thank you for it. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, și mulțumesc uh, vorbitorilor care au intervenit pentru munca pe care o desfășoară, pentru informațiile din teren pe care ni le-au împărtășit. Situația este în continuă escaladare, uh, pe zi ce trece, tot mai mulți oameni sunt uciși, uh, sunt terorizați de organizații teroriste și și chiar și, și, și multe organizații teroriste chiar intră sub protecția autorităților turce. Avem nevoie așadar de o soluție politică pe termen lung și tocmai de aceea sunt foarte mândră de rezoluția pe care Parlamentul European a adoptat-o acum două săptămâni, sperând evident că Comisia Europeană va transforma această rezoluție în fapte și că se va poziționa uh, pe aceeași linie ca și Parlamentul European. Trebuie să facem ceva pentru ca oamenii să nu-și mai piardă viețile. Nu putem accepta situația de fapt astăzi. Așadar, avem nevoie de o soluție politică uh, imediată, dar avem nevoie de o soluție uh, de fapt pe termen lung. De asemenea, este nevoie urgentă de asistență umanitară în regiune și de aceea am uh, două întrebări uh, care vi se adresează tuturor. Care sunt mai întâi organizațiile uh, umanitare care sunt active în zonele în care vă aflați și care sunt uh, cele mai uh, eficiente canale de asistență umanitară în opinia dumneavoastră. Pentru că știu că există țări care au uh, luat decizii în sensul creșterii asistenței umanitare, dar care nu au găsit până acum căi eficiente de Eh, ca aceste forme de asistență să ajungă la beneficiari. Mulțumesc! Vă mulțumesc, vă rog să vă scurtați intervențiile pentru ca să avem timp pentru cât mai multe întrebări. Ce n'est pas une intervention, ce sont des questions. Domnul Gheta, mulțumesc. Nu e neapărat uh, o întrebare. De fapt, sunt două întrebări. Um, întâi, pentru doamna Gorea. Credeți că turcii și trupele acestea militare doresc ca uh, siriacii, creștinii, să părăsească zona în care se găsesc acum. Așa cum uh, vor uh, să-i vadă plecați pe curți. Și a doua întrebare. Dacă așa este, și se pare că așa este, aveți și o altă soluție sau veți face ceea ce au făcut curzii, anume să vă îndreptați către regimul Assad și să îi cereți protecție? Domnule Pierini, mă bucur să vă întâlnesc. De multă vreme vă citam articolele. Credeți oare că mulți refugiați sirieni ar dori să părăsească mâine Turcia dacă li s-ar oferi posibilitatea? Pentru că asta ar însemna să se întoarcă într-o situație extrem de periculoasă. Sigur, nici uh, situația din Turcia nu este neapărat roz, dar măcar uh, nu stau cu sufletul la gură 24 de ori din 24. Doamna Zipel. Ja, ich werde Deutsch sprechen. Vă mulțumesc foarte mult pentru informații. Îmi amintesc că cu groază de momentele în care a început tot acest conflict. Acum, prin intervenția Turciei se provoacă o, o resurgescență a activităților uh, ISIS în regiune. Uh, întrebarea mea este ce interes ar avea Erdogan să dobândească astfel o concurență ca pe care ar putea o scăpa de sub control? Pentru că până la urmă nu face altceva decât să creeze un, uh, un dușman, un oponent pe care se pare că o să-l scape de sub control am auzit în mai multe rânduri că Erdogan, Putin și Assad ar fi uh, convenit uh, să împartă cumva uh, țara. ce rol joacă comunitatea curdă în acest context și care este reacția oficială a regimului Assad până acum? Credeți că Assad nu mai are multe de zis? Credeți că el acționează doar dacă primește lumină verde, unde vende din partea lui Putin? Care este opinia noastră? Mulțumesc! <clears throat> Eh, Mulțumesc, eh, doamnă președinte Van Dalen. Mulțumim, doamne Gurevia, pentru cuvintele uh, foarte pasionale și informațiile interesante pe care le-am primit din partea domniei sale. Uh, eu cred că modul cum ne-a raportat noi la acțiunile lui Erdogan uh, sunt, este, este rușinos. Da, a fost o rezoluție, dar nu mai mult. Uh, Uniunea Europeană trebuie să blocheze accesul Turciei la, la Uh, calitate de membru și trebuie să blocheze fondurile care până acum au curs foarte generos spre Turcia. Turcia trebuie blocată economic. Acest lucru însă nu s-a întâmplat și uh, iată că domnul Erdogan se impune și obține ceea ce și-a dorit de atâția ani, și anume exterminarea uh, comunității creștine din uh, Orientul Apropiat și Orientul Mijlociu. Acum uh, 10 ani existau încă milioane de creștini în, uh, în regiune. Săptămâna trecută am participat la, la o reuniune a Open Doors la Utrecht și acolo s-a spus că se, Comitatea Creștină din regiune nu mai numără mai mult de 250.000 de uh, membri. Uh, doamnă Gorele, uh, ce putem noi să mai facem? Ce se poate face uh, pentru a nu întârzia și mai mult acțiunea. Că deocamdată sunt doar vorbe goale. Mi pregunte... Isabel Santos. Întrebarea mea este pentru jurnalistul din Siria. Dumneavoastră ați vorbit despre armele care sunt folosite acolo și care sunt de proveniență europeană sunt arme care sunt vândute de către țări europene. Ei bine, aș vrea să știu dacă ați uh, obținut informații, dacă știți uh, ceva concret, astfel încât să identificați concret proveniența acestor arme. Când mă refer la informații, uh, mă refer la informații credibile din surse sigure, nu doar zvonuri. Așadar, vreau să vă întreb dacă aveți informații certe, sigure, în legătură cu proveniența acestor arme. Domnul Benon. Uh, yes. Um, before the debate we had in... Mulțumesc. Înainte de dezbaterea pe care am avut-o pe această temă la Strasburg, am avut o întâlnire cu ambasadorul turc, care mi-a spus că uh, această zonă din nord-estul Siriei de fapt, nu este o zonă locuită preponderent de curzi sau creștini, ci este locuită în proporție de 80% de arabi. Asta, evident, mi-a trezit niște îndoieli și uh, imediat m-am întrebat, uh, nu, nu, nu se dorește cumva transferarea uh, refugiaților arabi din Turcia în această zonă uh, a Siriei? Uh, se pare că totuși așa este. Am uh, pus de aceea câteva întrebări în acest sens în Comisia FED săptămâna trecută, n-am primit răspuns până acum, dar acum răspunsul se pare că se înfătește uh, chiar uh, în zilele acestea. Deci este vorba uh, de o încercare de a uh, transfera uh, populația curdă și creștină din zonă, populația indigenă, și înlocuirea ei cu o populație arabă dinspre Turcia în acea regiune a Siriei. Vineri o să am o întâlnire cu niște oameni de la AK. Nu știu dacă puteți să mi oferiți niște sugestii pentru a, a purta această discuție cu ei. Oricum, o să mă prezint la această dezbatere, pentru că vreau, mai, vreau să știu dacă suspiciunile mele in, inițiale sunt uh, corecte sau nu. Și, da, totuși aș vrea să știu ce, ce să le spun din punctul dumneavoastră de vedere atunci când îi voi întâlni pe acești oameni vinerea. Julie Ward. Mulțumesc foarte mult. Îmi pare rău că am uh, pierdut uh, primele prezentări. Mă aflu însă aici uh, pentru că pentru că mă aflu în contract, contact direct cu o, activistă pentru drepturile omului și pentru pace din Kurdistan, doamna Rajave. Și știu că membrii acestei uh, grupări de activiști uh, poate au fost uciși deja între timp. Uh, cred că atunci când am adoptat acea rezoluție, acum două săptămâni, nu am, nu am formulat rezoluția în termeni suficient de fermi în legătură cu situația din Rajava și nu am apreciat uh, în destul uh, uh, eforturile femeilor din regiune de a readuce economia la linia de portire, de a promova drepturile comunității și așa mai departe. Știu că Patricia Latoia a fost fantastică în efortul domniei sale de a uh, integra informațiile pe care le-am primit eu în mod direct, uh, practic de la sursă, din partea unei organizații pentru drepturile feme- uh, femeilor. Din păcate însă nu a reușit să introducă în plenara aceste comentare. Este o problemă, într-adevăr, când nu se recunoaște ce, s-a, ce eforturi s-au depus în uh, teren în ultimii ani. Am văzut însă cu ochii mei Ehm, multă lume este de acord, dar nu a fost acolo, nu a văzut cum am văzut eu și, și de aceea nu re, reușește să înțeleagă situația. Eu cred că trebuie să înțelegem în sfârșit situația așa cum este ea. I have a question. I... Doamna Neumann, ehm, mă aflu într-o situație dificilă. Ehm, pe de o parte, Uh, este situația uh, curzilor care sunt blocați în, în, în partea siria, siriană. Da? Uh, sirienii, curzii din, din Siria nu permit intrarea refugiaților în Kurdistanul de Nord pentru că se tem de transformare demografică și, și etnică. Pe de altă parte, um, nici situația acelor refugiați nu se îmbunătățește. Deci mă aflu într-o, într-o capcană aici. Vreau să mulțumesc vreau să mulțumesc tuturor celor implicați în, în eforturile pentru a crea o adunare constituantă nouă pentru regiunea respectivă. Știu că Statele Unite au depus eforturi susținute în acest lucru în acest sens, vreau să știu dacă în negocierile curente care se duc în uh, regiune există și integrată și dimensiunea drepturilor omului. Um, Consiliul uh, Ministrilor de Externe a nu a putut, din păcate, astăzi să cadă de acord în, în privința unor sancțiuni economice care să exercite o influență a Uniunii Europene în regiune. Uh, mulțumesc, doamnă președinte, doamna Stirk. Vreau să mulțumesc uh, vorbitorilor uh, invitați pentru această prezentare cuprinzătoare a situației din Siria situația eh, populațiilor eh, curdă și creștină din eh, Siria a fost foarte clar descrisă. Este de altfel și foarte îngrijorătoare. Aș dori să știu din partea dumneavoastră ce credeți că ar putea să facă acum Uniunea Europeană? Ce credeți că ar fi, uh, care ar fi măsura cea mai stringentă din partea Uniunii Europene pentru a vă proteja drepturile dumneavoastră? Am fost um, impresionată de uh, informația primită în legătură cu nepunerea în aplicare a embargoului și a rezoluției. Deci, ce poate face Uniunea Europeană pentru a garanta drepturile comunităților curdă și creștină și pentru a garanta participarea acestor două comunități la procesul de pace? Estimată doamnă Eh, într-adevăr, rolul Uniunii Europene a fost limitat și până acum și, eh, datorită situației actuale, este acum și mai limitat. În acest context, eh, sigur, trebuie să ne întrebăm am, cum am putea interveni? Am putea să intervenim pe lângă ruși, astfel încât drepturile populațiilor din zonă să fie garantate, iar în ce privește posibila revenirea revenire a refugiaților, într-adevăr ar fi o încălcare a um, Convenției privind uh, refugiații dacă acestea ar fi retrimiși în uh, regiune. În opinia dumneavoastră, care credeți că ar fi uh, actorul cel mai indicat pentru a se implica în coordonarea unui astfel de efort, garantându-se însă drepturile fundamentale și legile? Mulțumim foarte mult pentru toate aceste intervenții. Am și eu o întrebare, pentru că s-a tot vorbit despre problema minorităților și pe bună dreptate, deoarece sunt luate la țintă uh, de către turci, vorbim despre curs și despre uh, creștini la modul general. Care este situația populațiilor uh, siriene care nu sunt nici curde, nici creștine? Aș vrea să știu uh, care este situația lor și dacă se poate construi totuși ceva pozitiv pornind de la um, civilii din Siria, care sunt cea mai mare victimă a războiului de 8 ani. Poate de pe teren, Rafael, puteți să ne spuneți mai multe. Îi dau întâi însă cuvântul lui Marc, pentru că trebuie să ne părăsească curând, așa că întâi Marc, apoi Rafael și apoi uh, doamna Gorea o să închidă. Mulțumesc, o să regrupez întrebările. În ceea ce privește contextul expulzării jihadiștilor, este evident că aceasta se întâmplă în cea mai mare dezordine astăzi. Primul a fost expulzat în această dimineață și vă spuneam că e un american, iar el se găsește în zona tampon între Grecia și Turcia. Vedeți pozele pe internet, e pe drum, singur, nici nu știu dacă are un bagaj sau nu dar grecii refuză să-l lase să intre și turcii nu îl primesc înapoi. Acesta este genul de situație care se va dezvolta cu siguranță. Pentru a evita acest lucru, avem o singură soluție care funcționează între Franța și Turcia și care este extrem de greu de pus în aplicare pentru că uh, respectiv se ajunge la abuz foarte repede pentru că e vorba de un acord uh, polițienesc Um, și e vorba de un acord cu statele din care provin respectivii. În ceea ce privește returnarea refugiaților uh, sirieni din Turcia către Siria, ne aflăm acum în situația cea mai dificilă posibil, cu toate întrebările și problemele pe care le-am enumerat și dumneavoastră la fel. Singura formulă gestionabilă este ca dezbaterea să ajungă în fine la ONU despre o soluție politică în Siria, iar sub presiunea Uniunii Europene, Rusia acceptă în fine să facă să funcționeze acest mecanism și să se iasă din uh, procesul acesta care este cât se poate de subiectiv, iar prin intermediul uh, acestor măsuri să se poată ajunge la un statut al populației curde siriene, despre care vă amintesc că în 2012 încă nu aveau uh, documente de identitate. Dacă se ajunge la un acord, ceea ce va dura un an sau un an jumate, dacă o forță internațională trebuie să garanteze aceste acorduri, atunci poate că o returnare ar fi posibilă. Însă până atunci eu nu cred că se poate conveni, se, poate, se pot convinge sirieni, în afară de copii care nu înțeleg tot timpul, uh, sirieni care sunt în uh, Istanbul, Ankara sau Dana, să se întoarcă în Siria în condițiile actuale, pentru că sunt uh, informați despre ceea ce îi așteaptă sub regimul Assad, deci cu siguranță nu vor vrea să se întoarcă. De altfel, foarte mulți dintre ei și-au găsit un loc în economia și societatea turcă cu ajutorul Uniunii Europene în multe cazuri și deci nu este sigur nici că cei care uh, lucrează cu ei să vrea să le dea drumul. Este o situație foarte diferită sunt multe fațete. Există multe rapoarte ale, de exemplu, International Crisis Group, care vorbesc despre blazarea anumitor populații curde mai ales în nord, turce în nord-est, mai ales pentru că sunt foarte mulți refugiați, dar eu nu cred că e vorba de o situație de respingere masivă a 3,6 milioane de persoane. Eu mai degrabă înțeleg în aceasta o, din, prin aceasta o acțiune de politică internă turcă. Încă un cuvânt despre ceea ce trebuie să facă Uniunea Europeană. Eu cred că în momentul în care, sper eu, executivul va intra în uh, acțiune, va trebui ca Comisia, reprezentantul Consiliului European, să reintre cu Uniunea Europeană în jocul diplomatic. În momentul de față încă nu este cazul. Um, am avut um, trei conferințe um, organizate de către doamna Mogherini, care au fost uh, ignorate de către statele membre, care ele au participat la summituri în uh, prezența domnului Putin și Erdogan. Avem o logică a tratatului de la Lisabona, care spune că trebuie să acționăm împreună, dar care nu a fost respectată deloc, după cum a zis și domnul Gheta mai bine ca mine însă nu vom avansa dacă nu vom folosi întreaga greutate a Uniunii Europene în spatele acestui efort diplomatic. Vă mulțumesc! Rafael, trei minute, te rog, dacă poți să ne spui câte ceva. Da, mulțumesc, o să vorbesc repede. În legătură cu grupurile, dacă sunt controlate de Turcia sau nu. Turcia a revendicat uh, asasinatele civililor fără nicio problemă, ei sunt foarte la curând uh, cu ce se întâmplă și chiar încurajează ceea ce se întâmplă, pentru că altfel nu ar fi încurajat asasinarea de civili. E vorba chiar de recompense în unele cazuri și se vede clar că ei nu se mulțumesc să transmită ce e de făcut E un haos dorit, controlat aici, este un mecanism de control de către Turcia peste tot. Turcia este la curent, știe exact ce se întâmplă și obiectivul său este exact acesta. Apoi, în legătură cu mișcările de populație de la armistițiu din, uh, care s-a semnat, de fapt niciodată nu s-a oprit uh, armele, nu s-a oprit uh, focul, însă Evasor și uh, un ONG german, dar și Semiluna Roșie sunt prezente un, și Sol este semiluna roșie curdă, care face foarte multe și cred că dacă vreți să ajutați, trebuie să ajutați aceste organizații, mai ales pe aceasta. Apoi, în legătură cu Assad, e foarte simplu. El ce ar vrea e să supună regiunea și să revină la statutul dinainte de război în care curzii n-au niciun drept și oponenții n-au niciun drept și el continuă să se încăpățâneze pe această poziție și chiar dacă a existat o ajuturare a regimului acolo, el de fapt nu a lăsat obiectivul din vedere să-și supună această regiune cu pistolul pe tâmpla curzilor și pe NATO. În legătură cu utilizarea armelor uh, europene, da, s au autentificat, au fost uh, făcute registrări și poze, deci ceea ce privește tancurile germane pot să vă confirm, elementele le am, mă puteți contacta oricând și pot să vă dau uh, dovezi în acest sens. Dar și în legătură cu alte subiecte pe care vreți să le abordați în ceea ce privește populațiile non-curde și cretien, creștine, cum ar fi arabii, de exemplu aici, sunt foarte împotriva intervențiilor. M-am întâlnit uh, la Jezire, la Araca, la peste tot în Siria de Nord cu diferiți arabi și majoritatea sunt împotrivă. Deci numai Daeshul se bucură. Da, în interviurile Daeshului din momentul de față, din închisorile turce pe care le vedem în presă, se vede că ei așteaptă să vină Turcia să îi elibereze, să îi libereze, elibereze Turcia. Deci ei chiar o spun, e de-a dreptul ridicol. Iar arabii, în mare parte, sunt împotriva acestor uh, opțiuni. Ei sunt traumatizați de Daesh, sunt traumatizați de război, nu vor deloc așa ceva. Ba chiar uh, au uh, fost foarte bine integrați într-o parte a administrației locale, la Raqqa, de exemplu, copreședintele este un șef, de, șef arab E foarte important să înțelegem că este așa. Pentru a încheia în legătură cu ceea ce e de făcut, ceea ce cer uh, oamenii să se întâmple, există acorduri de liber schimb între Turcia și Uniunea Europeană care a cedat. Trebuie să arătăm Turciei că nu poate să facă toate aceste lucruri fără să dea nimic. Din punct de vedere economic, jumătate din exporturile turce vin în Europa aceasta poate să-l facă pe Erdogan să se gândească mai mult la ce vrea. Iar în ceea ce privește ajutoarele, trebuie să oprim uh, intervențiile uh, aviației turce. El mi-a spus foarte clar că problema, mi-a spus mai mult că problema este aviația turcă, pentru că dacă el, ei n-ar putea opera, atunci trupele turce și jihadiștii n-ar mai putea avansa. Acestea sunt uh, puncte foarte importante problema armelor, uh, apoi blocarea aviației și uh, punerea în dificultate a um, economiei, care este foarte scumpă pentru ei. E foarte important să încercăm să înțelegem că fără cheltuirea multor sume de bani nu se va putea avansa și deci dacă nu mai au atâția bani, ei nu vor putea să mai facă același lucru. Mulțumesc foarte mult, Rafael, o să rămânem în contact. Nazirah, aveți cuvântul.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 Donc, à travers les médias, Erdogan avait déclaré... Prin intermediul mass media, Erdogan declarase că nu va atinge prezența creștină în regiune, însă dacă vă uitați la hartă, regiunea în care dorește să controleze cel mai mult și vrea să-și instaureze dominația, este, are 32 de kilometri de lărgime, sunt toate uh,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 أحد وضع علامات على منازل المسيحية لأخذها للجهادين الموجودين هنا. Donc les groupes radicaux euh, qui sont présents Grupurile radicale care sunt prezente în nordul Siriei folosesc aceleași metode ca Daeshul și control, când controlează regiunea Mosul, marchează casele cu literă, casele uh, cu litera N uh, pentru creștin în arabă pentru ca după aceea să știe care să fie casele pe care să le poată prelua și da jihadiștilor. La farq bain al mukawinat al mawjuda min kurd arab surian, al manazil muqariba li ba'dha, منزل عربي منزل كردي منزل سرياني مسيحي فجميعنا نعيش بنفس الأحياء بنفس الأرض فكل هذا القصف من المستحيل أن نقول قصف مكتوب عليه أو يستهدف الكرد فقط ولا يستهدف المسيحيين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 care sunt în vecinătate, câteodată se vede o casă curdă lângă una arabă și lângă una creștină, iar bombardamentele sunt aleatorii. Suntem cu toții confruntați la acest bombardament și la aceste atacuri. من الشعب أن يهاجر مناطقه وأرضه ومن الواضح جدا أنه هدف تغيير ديموغرافي لهذه المنطقة لأن مطامع أردوغان ومطامع تركيا كثيرة اليوم ليس فقط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 nu e vorba numai de regiunea dintre, de care v-am vorbit, că este vizată, ci toată regiunea mediterană până la Mosul, pentru că ei își doresc să controleze regiunile respective, care să devină sub control turc. هل يستطيع النظام أن يحمينا؟ اليوم النظام موجود عبر اتفاق روسي مع تركيا وكنا نحن وافقنا على دخول قوات النظام لحماية الحدود لأن هذه من واجبهم Donc, euh, concernant la deuxième question, euh, nous... În ceea ce privește a doua întrebare și noi ne punem întrebarea dacă legim, regimul acesta poate să ne protejeze. Regimul este prezent uh, datorită acordului între Rusia și Turcia și este obligația lor să protejeze frontiera, iar noi am cerut acest lucru deja de mai de mult. نسعى لحل سياسي والنظام لا ليس مستعدا أن يتنازل عن أي شيء وأن يعطي أي حقوق للإدارة الذاتية والشعوب الموجودة بالشمال سوريا. Euh, Noi căutăm cu disperare o soluție politică, însă din păcate regimul nu dorește să acorde niciun drept popoarelor care trăiesc în regiune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 euh, contrôler tout le territoire euh, sans aucune opposition, mais nous, nous n'acceptons pas. Se dorește să se revină pentru controlul întregului teritoriu, se găsește însă, noi cerem însă o soluție democratică care să garanteze drepturile tuturor popoarelor sirienilor, curzilor și arabilor care trăiesc în acea regiune. يستدركنا فالمثل يقول فالذي يده بالنار ليس مثل اللي يده بالماء Je sais que je eu știu că nu mai am timp să vă mai explic ceea ce se întâmplă, dar avem un proverb care spune cine cu mâinile în foc, cine are mâine în apă nu poate să-l înțeleagă pe cel cu mâinile în foc. الذين نخسر شعبنا الذي يتهجر نحن من نخرج من أرضنا فنحن نطلب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 Trebuie să oprim aceste tentative de reanimare ale Daesh. Noi vedem în fiecare zi noi atentate ale Daesh în cartierele noastre. Ei uh, ne asasinează oamenii politici, liderii religioși și vrem ca toate acestea să se oprească. وجوده السوريان الآشورين لتستطيع أن تعيش بأرضها وفي التاريخية وإيقاف هذا النزيف الهجرة الموجود ومساعدتها بالفعل لتستطيع أن أن تتمسك بهذه الأرض الكلمات لا Mi-e greu să mă exprim pentru că sunt foarte emoționată. Trebuie să ajutăm poporul sirian pentru ca să rămână pe pământurile sale tradiționale, istorice și pentru ca Siria să nu piardă această componentă care, pe care o reprezintă popoarele autohtone. المنظمات الإنسانية لا تستطيع الوصول إلى مناطق شمال سوريا لأن يجب أن تكون مرخصة أو تدخل عن طريق دمشق الحكومة السورية وهناك صعوبة للدخول إلى مناطقنا. Concernant les aides humanitaires, în legătură cu ajutorul umanitar, e foarte dificil pentru ONG-uri să opereze în regiunea noastră pentru că mulți cer o autorizație din partea regimului înainte să acționeze, iar regimul nu le acordă o astfel de permisie. مباشرة إلى مناطق شمال وشرق سوريا عن طريق المنظمات الموجودة على الأرض التي أصبح لها طول هذه السنين الأزمة هم يعملون على الأرض لمساعدة الشعب الموجود بمناطقنا Trebuie să găsim o cale pentru a putea ghida ajutoarele umanitare în nord-estul Siriei, aceasta în colaborare cu ONG-urile care sunt la fața locului mai ales uh, semiluna roșie curdă și uh, vă mulțumesc foarte mult. Merci beaucoup. Vă mulțumesc foarte mult și eu. O să dau cuvântul acum Serviciului de Acțiune Externă. Foarte scurt, pentru că suntem în întârziere la punctul următor. Vă rog. Since the very start of the Syrian conflict, The EU... Mulțumesc, doamnă președinte. Încă de la începutul conflictului sirian, Uniunea Europeană s-a <clears throat> a declarat uh, o poziție totală față de uh, uciderea civililor, încălcarea drepturilor omului, încălcarea drepturilor civililor, folosirea armelor chimice și așa mai departe. Am uh, arătat uh, poziția noastră, am uh, formulată în vocală și inclusiv în Comitetul Consiliul pentru Drepturile, ONU ale, Drepturile Omului al ONU și în Consiliul de Securitate. Evident, dorim ca dreptul materie de, eh, legislația în materie de dreptul omului și drepturile fundamentale să fie respectate, eh, la fel și eh, drepturile civililor în conflicte armate. Incursiunea turcă recentă în nordul Siriei a adus cu sine abuzuri în materie de drepturile ale omului, multe dintre aceste abuzuri fiind comise de miliții siriene sub uh, drapelul Armatei Naționale Siriene în asociere cu operațiunile militare turce. Unele dintre aceste uh, acțiuni includ uh, ucideri extrajudiciare de civili. Uniunea Europeană a condamnat în mod ferm aceste încălcări ale dreptului internațional și al dreptului umanitar și a solicitat responsabilizarea făptașilor. Uniunea Europeană consideră în continuare că uh, o pace durabilă nu pot fi, poate fi obținută fără justiție și tocmai de aceea am susținut uh, crearea unei uh, comisii de anchetă independente încă din 2011 și susținem în continuare renoirea acestui mandat al Comisiei Speciale în cadrul Națiunilor Unite. Vrem ca investigatorii să aibă acces la uh, datele uh, din Seria și pentru ca, pe, și pentru ca uh, responsabilizarea să fie maximă. Uniunea Europeană oferă asistență financiară specială diferitelor mecanisme de asistență, inclusiv pentru căutarea persoanelor dispărute, pentru finanțarea activității înaltului comisar ONU pentru refugiați și pentru uh, investigarea tuturor um, uh, abuzurilor din acest uh, conflict. Porto, portofoliul Uniunii Europene în acest sens este de 16,6 milioane euro. Nu credem că o zonă de siguranță în nordul Siriei ar satisface criteriile Națiunilor Unite Tocmai de aceea, Uniunea Europeană consideră că refugiații ar trebui să se poată întoarce în condiții de siguranță în mod voluntar și în demnitate în locurile lor natale. Orice altă soluție este de neacceptată. Cred că trebuie să dăm cuvântul și e, Direcției Generale ECO timp de două minute, pentru că mai avem și alte două puncte de pe ordinea de zi și ECO nu a intervenit încă. Vă mulțumesc. Merci, Madame la Mulțumesc, doamnă președinte. O să vorbesc foarte pe scurt. După cum s-a spus, ultimele evoluții în nord-estul Siriei au avut un impact serios asupra situației umanitare. Aș dori să folosim doar câteva minute pentru a spune ceea ce a fost înainte de octombrie și după aceea. Înainte de octombrie, Digi Eco și partenerii săi au oferit uh, asistență umanitară de 500 de mii pe lună sau uh, peste de euro și am avut 14 ONG-uri ca parteneri cu 200 de staff internațional și uh, mulți care lucrau în zonă. La momentul acela, speranța era să se ofere ajutor pentru supraviețuire și dezvoltare în nord-estul Siriei. După octombrie, după cum s-a spus, impactul a fost foarte grav asupra situației umanitare. Evenimentele recente au dus la strămutări și la mai multă suferință din partea oamenilor care sufereau oricum în acea regiune deja. Permiteți-mi, vă rog, să mă refer la câteva aspecte care au fost deja subliniate. Primul punct uh, este că partenerii noștri din regiune ne au oferit uh, susținere, au oferit susținere foarte puternică și nu s-au retras, au lăsat au rămas cu staful lor acolo, cel internațional a plecat, dar staful local a rămas și susținerea era vitală pentru cei din zonă faptul că Digi Eco a oferit flexibilitate de a aloca în context volatil asistența umanitară necesară a, s-a dovedit a fi vital și acest, uh, sus, această susținere s-a dovedit a fi mereu centrală. Apoi, în al treilea rând, în ceea ce privește ce urmează, provocarea este cum putem noi împreună să ne asigurăm că toate aceste organizații care ajută vor menține serviciile lor, pentru că interruperea serviciilor lor nu ar face decât să pună în pericol nevoile oamenilor la fața locului. Aceasta înseamnă că odată cu schimbarea guvernanței în zonă, întrebarea care se pune este cum putem să nu îi penalizăm pe cei care oferă asistență vitală și cum să nu periclităm viața celor care lucrează pentru aceste organizații. Iar atunci când guvernele se schimbă, uh, se schimbă de obicei și sistemele de operare, ceea ce e foarte periculos. Apoi, continuarea și uh, permanența acestor servicii este vitală, iar noi, uh, pentru ca să știe toată lumea Uh, am avut 48 uh, de milioane de euro pentru asistență umanitară, iar acum întrebarea e cum o distribuim, cum o uh, împărțim. Și vreau să mai spun un ultim punct, incluzând aici toate modalitățile transfrontaliere și altele pentru ca să ne asigurăm că ajutoarele ajung la cei pentru care au fost destinate. Este foarte important, deci, să continuăm oferirea acestor asistențe permanente. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc și doamnei Arena pentru posibilitatea de a face câteva concluzii la sfârșitul acestei întâlniri. Am depășit timpul și de aceea voi vorbi scurt. Am avut o dezbatere, o discuție foarte importantă, este de altfel și foarte necesară, dar și mai necesare sunt acțiunile în consecință. Vreau să mulțumesc de aceea colegilor care au participat și vreau să mulțumesc și invitațiilor care au fost de față. Sper să mai avem șansa de a reveni la astfel de discuții eh, comune. Deci mulțumim încă o dată pentru șansă. Mulțumim mult tuturor eh, celor care au venit. Trecem direct la punctul 6, fără să mai facem niciun fel de pauză.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 Yeah, I think on. Alors voilà, on va aborder notre dernier point, euh, qui est l'échange de vues avec. Trecem la ultimul punct, schimbul de vederi cu Alin Bin Samik, președintele Comitetului Național pentru Drepturile Omului din Qatar. Dat fiind că am luat foarte mult din timpul alocat acestui schimb de vederi, îl las uh, să se așeze și îi dau imediat cuvântul, astfel încât să putem uh, derula un schimb de vederi cât mai fructuos. Vă rog, aveți cuvântul. Mm. <clears throat> Uh, first of all, I would like to thank you, uh, uh, Mr. Chair. Înainte de toate, vreau să vă mulțumesc, doamna președinte, pentru că mi-ați dat uh, ocazia de a vă prezenta progresul și provocările pe care le-am înregistrat uh, în materie de drepturile omului. With you about the, the progress and listen from you about if there are any uh, uh, uh, exchange the, the information about this issue. I would like to give you a brief about the vă voi face o scurtă prezentare a activității comisiei noastre. Am început activitatea în 2020 uh, uh, sub egida Gandri, o alianță globală pentru promovarea și protejarea drepturilor omului în țara noastră. Ca orice instituție națională uh, de protecție a drepturilor omului, ne înscriem într-un cerc mai larg de astfel de organizații, 112 la număr în țara noastră, toate având uh, misiunea de a uh, promova uh, drepturile omului. Când ne-am început mandatul în 2002, am întâlnit foarte multe provocări în țara noastră în materie. După cum știți, 90% din populația țării noastre este constituită de muncitori migranți. Similar, uh, uh, au, apărat, au apărut și uh, au apărut conex cu această situație și provocări în ce privește drepturile omului, drepturile copiilor, familiilor din 2017, iunie 2017 încoace, uh, suntem confruntați uh, cu uh, noi provocări, în special din cauza măsurilor coercitive ale vecinilor noștri, vecinilor Qatarului. Așadar, vă voi oferi o situație, o privire de ansamblu asupra acestei situații. Sistemul Kevala în trecut a însemnat că un, um, un muncitor migrant nu a putut să-și schimbe postul fără acordul soțului. În același timp, uh, muncitorii migranți n-au putut părăsi țara în cadrul acestui sistem Kevala fără o, un permis de ieș- o viză de ieșire. În același timp, uh, uh, muncitori migranți care vin din uh, Asia, din Filipine, din Indonezia, Uh, vin prin intermediul unui contract uh, care este semnat în țara de origine, dar după ce ajunge persoana respectivă în Qatar, uh, ajunge să constate că nu mai este angajat și în aceleași condiții de viață și de muncă. Deci, practic, se constată că, de fapt, e vorba de un fel de trafic de ființe umane. Uh, o, mare parte, o altă mare problemă a muncitorilor imigranți este întârzierea cu care își plătesc, uh, uh, primesc adesea salariile. Când am început activitatea, am formulat unele Eh, recomandări pentru eh, suspendarea regimului Kevala și pentru a oferi tratament egal tuturor muncitorilor migranți. În 2009 am obținut eh, minime progrese, în special în ce privește plata indemnizațiilor și salariilor, dar schimbările din 2009 nu sunt totuși majore. În 2010 am lansat o campanie uriașă de partea noastră ne bucurăm foarte mult că um, am primit sprijin pentru această campanie și că această campanie, până la urmă, cu sprijinul Human Rights Watch și a altor instituții, a reușit să formuleze niște recomandări pentru guvernul nostru. Guvernul nostru, îndeoseb din 2013 încoace, a, a um, răspuns uh, acestor, la aceste recomandări în ce privește sistemul Gevala, legea a fost schimbată în 2015 și acum relația dintre muncitorii migranți și angajatori uh, rămân, este uh, conform contractului și poate fi uh, agreată sau schimbată de părți de comun acord. Acum Eh, acum eh, responsabilizarea părților contractante este mult mai importantă. Din 2018 încoace au apărut și alte modificări. De pildă la articolul 7 al aceleiași legi din 2015. Eh, practic s-a renunțat la obligația de a obține o, pe, o viză de ieșire în care era obligație care era instituită în temeiul acelui sistem Kevala. Practic, acum muncitorii migranți eh, pot părăsi eh, țara și fără eh, permisiunea explicită a angajatorului lor. Iar în ce privește contractele false, am formulat unele recomandări alături de Comitatea Internațională pentru schimbarea situației am solicitat guvernului nostru să soluționeze problema astfel încât toți muncitorii migranți care ajung în Qatar să-și poată finaliza uh, demersurile administrative de angajare în țara originală, da? fără să se ajungă la contracte fictive și așa mai departe. Guvernul uh, din Qatar a um, deschis în consecință 20 de centre eh, pentru eliberarea vizelor de muncă în 8 state, în India, în Pakistan, Sri Lanka, Filipine, în toate aceste țări. Guvernul a eh, instituit centre de emitere a vizelor de lucru și atunci eh, în ța- încă în ța- din țara de origine a lucrătorilor se fac toate demersurile, inclusiv vizitele medicale. Și toate aceste demersuri sunt făcute în limba maternă a salariatului, astfel încât să nu există bariere lingvistice și probleme de înțelegere pentru angajat. Vorbind despre provocările vis-a-vis -vis de întârzierea la plata salariilor, în 2013 guvernul a formulat, a, a instituit un venit minim de protecție socială, astfel încât um, acum Ministerul Muncii monitorizează toate companiile și monitorizează transferurile pe care aceste companii de, de angajare uh, a muncitorilor migranți le fac către conturile din uh, țara de origine a uh, muncitorilor. De asemenea, s-a instituit și un mecanism de reglare a eventualelor, uh, reglementarea a eventualelor litigii în materie de dreptul muncii. Noua lege din 2018 Uh, oferă noi garanții muncitorilor migranți. Uh, uh, până acum au existat probleme în ce privește plata salariilor atunci când o companie angajatoare din Qatar a intrat în insolvență sau dintr-un alt motiv administrativ nu era în măsură să facă transferurile salariilor. Acum există un fond de garantare care rezolvă această situație. De asemenea, este în curs de redactare un proiect de lege privind salariul, un, eh, salariul minim pe economie. Luna trecută, cabinetul din Qatar a căzut de acord în privința unui salariu minim eh, garantat pentru muncitorii migranți. Iată, toate acestea sunt eh, reforme care până la urmă fac ca guvernul să răspundă provocărilor uh, cu care s-a confruntat în ultima, ultima vreme. De partea noastră, însă, a organizațiilor neguvernamentale, considerăm că, într-adevăr, se fac reforme, dar uh, Uh, aceste reforme trebuie să fie și implementate, pentru că atunci când uh, începi uh, să lansezi o reformă, te opui unei mari rezistențe. Este bine că guvernul a semnat un acord cu Organizația Mondială a Muncii, OIM, și a, a, Organizația Internațională a Muncii a, ajută, asistă guvernul de, din Qatar în elaborarea legilor care sunt necesare pentru punerea aplicare a reformelor. De asemenea, o monitorizează progresul în transpunerea reformei. Vorbind despre noile provocări uh, cu care suntem confruntați din iunie 2000 uh, din iunie 2017 încoace, știți că o criză uh, nouă a început în iunie 2017, când vecinii noștri ne-au pus sub presiune, totuși alte state din zona arabă au menținut legătura cu Qatarul. Însă, au fost uh, uh, promulgate multe uh, măsuri restrictive, limitative, limitative până la urmă de pedeapsă colectivă împotriva cetățenilor catărezi. Uh, în guvernul catarez a reacționat prin uh, expulzarea multor cetățeni uh, străini fără a se garanta anumite, fără a se oferi garanții în, ce privește drepturile omului. Tocmai de aceea am solicitat înaltului comisar eh, pentru, responsabil pentru țara noastră să eh, examineze toate măsurile eh, luate împotriva țării noastre și de către țara noastră. Misiunea tehnică și înaltul comisar a examinat aceste pedepsi, pedepse colective și măsuri coercitive și a solicitat țărilor vizate să-și revizuiască atitudinea și măsurile. A existat o reacție foarte importantă din partea comunității internaționale, a Amnesty International, a Human Rights uh, Watch, um, din partea Curții, în, uh, Curții Internaționale de Justiție, solicitând, solicitând Emiratelor Arabe Unite să-și revizuiască poziția. Credem că uh, măsurile care au fost solicitate ar permite uh, Uh, familiilor să se reunească și ar permite uh, studenților să revină în Emiratele Arabe Unite um, pentru a-și uh, recăpăta drepturile de care s-au bucurat acolo. Mulțumesc și vă stau la dispoziție pentru întrebări. Suntem puțin presați de timp pentru că interpretarea noastră este disponibilă doar până la 18 și 30 de minute și știu că există membri ai Parlamentului care au dificultăți dacă nu li se acordă serviciile de interpretare. De la delegațion... Uh, Ana, ești președinta delegației pentru peninsulă. Știu că domnul Coțolino dorește să intervină și fără traducere e complicat. Nu? Nu e cazul? Bine. Domnul Coțolino nu dorește. Ana, atunci. Te rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Am avut ocazia să ne întâlnim înainte și mă bucur foarte mult să vă revăd aici, în Comisia DROA. În primul rând, aș dori să vă felicit pe dumneavoastră pentru că ați uh, primit statutul uh, A în calitate de Institut pentru Drepturile Omului, adică aveți calificare de Institut European și Institutul German se luptă pentru această calificare. În mem- calitate de membru în această comisie, eu vreau să mă asigur că Parlamentul uh, are grijă de situația drepturilor omului peste tot în peninsula arabă, nu numai în Qatar, și m-aș bucura să văd și alte, alți reprezentanți ai uh, instituțiilor care se ocupă de drepturile omului uh, ca să discutăm despre același subiect. Cred că, având în vedere situația în această peninsulă, e important să rămânem parteneri de colaborare foarte strânsă, mai ales că sunt anumite probleme, probleme, probleme în Qatar la, despre care vreau să vă pun câteva întrebări. În primul rând am o întrebare despre drepturile femeilor. M-ar interesa să aflu ce face organizația dumneavoastră pentru ele pentru ca să combată discriminarea. Există legislație, știu, care se bazează de, pe uh, diferitele criterii de discriminare posibile. Am primit și foarte multe rapoarte din partea ONG-urilor care încearcă să se înregistreze în Qatar și nu reușesc să o facă din mai multe motive. Întrebarea mea este în ce măsură dumneavoastră urmăriți problemele de înregistrare sau susțineți ONG-urile în acest proces foarte dificil de înregistrare? Dumneavoastră ați explicat deja care este situația lucrătorilor migranți și progresele pe care le-am văzut în Qatar. Ați menționat și că 90% din lucrătorii migranți sunt uh, acum liberi să părăsească țara fără să se confrunte cu o situație dificilă cu permisele de ieșire. Ce se întâmplă pentru 10%? De ce nu pot cei 10% să părăsească țara la fel de ușor? E întrebarea mea. Ați spus și că situația se îmbunătățește foarte mult, ceea ce am constatat și eu, însă întrebarea mea este, există investigații în cele 100 de omoruri care au avut loc în trecut și mai ales uh, cele 100 de morți din cauza căldurii și de ce nu există nicio reglementare a situației de căldurii, um, de ce nu există reguli obligatorii? Am citit câteva rapoarte de activitate ale noastre din 2018-2019 și declarația de pe site și cu o excepție toate se referă la situația de după blocadă, care înțeleg că este foarte dificilă pentru oamenii din Qatar și aveți toată simpatia din partea mea. Însă în 2011, în raport, dumneavoastră ați spus că aveați, ați avut 4.000 de plângeri individuale Pat, nu știu dacă ați avut uh, și alte plângeri despre alte drepturi ale omului care sunt, care sunt subiectele pe care vă abordează oamenii când au plângeri în domeniul drepturilor omului? Mulțumesc. Marc Tarabel are cuvântul acum în calitate de vicepreședinte. Mulțumesc, doamnă președinte. O să încep în franceză, că interpreții mai sunt aici timp de două minute. Și profit. Mulțumesc, domnule președinte, pentru că mi-ați dat acces la discursul dumneavoastră cu privire la dreptul lucrătorilor migranți. O să ne intereseze foarte mult, mai ales uh, am vorbit despre sport, uh, despre, uh, am vorbit și vom vorbi despre sport în continuare și dumneavoastră ca vicepreședinte al Ligii pentru Peninsula Arabă o să ne intereseze tot felul de subiecte comune. Ați vorbit despre diferite proiecte despre care vorbisem și în legislatura anterioară. Dumneavoastră ați subliniat câteva pe care nu vreau să le repet, însă a existat un proces de conștientizare din partea autorităților din Qatar, um, din câte spuneți dumneavoastră, despre dreptul lucrătorilor. Vreau să vă întreb dacă acest proces se va aprofunda, pentru că știm că fiecare procesus, proces înregistrează progrese, dar că nu înseamnă că toate progresele s-au făcut deja. Iar, având în vedere cupa... Uh, um, cam, campionatul mondial din 2020. 20. Uh, vreau să vă întreb în legătură cu stadioane dacă au climatizare, pentru că este vorba de uh, vară, când va avea loc uh, și totuși uh, dacă ne uităm de Uruguay, Argentina, Brazil și toate celelalte care vor participa, vreau să vă întreb dacă există o sensibilitate de mediu în uh, folosirea infrastructurilor dumneavoastră. Nu se poate vorbi de drepturile omului la ora actuală fără să mai vorbim și de drepturile mediului. Mă gândesc aici la încălzirile climatice. Există vreo, um, vreo considerație în acest sens uh, pentru ca amprenta de carbon să nu fie prea mare în, cu ocazia acestui eveniment? Mulțumesc! Mulțumesc, Marc! Acum o să continuăm în engleză. Vă mulțumim pentru interpretare, spune președinta. You have the floor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 to human rights defenders in Qatar. So what is the policy of Qatar on this? Thank you. The floor. <coughs> Uh, طبعا سوف أتحدث باللغة العربية طالما هناك ترجمة طبعا أنا uh,